Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Sitzung heute. Stimați colegi, bine ați venit la ședința noastră din dimineața aceasta. Votăm mult astăzi. Înainte de a trece la ordinea de zi, dați-mi voie să salut un grup de vizitatori din Calabria. Ei au fost invitați de colegul nostru Periro. Bine ați venit în uh, cadrul Comisiei pentru Mediu. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. Sper că aveți la dumneavoastră cartelele de vot, pentru că astăzi vom vota pe cale electronică. Vă rog să vă folosiți cartelele de vot. Putem continua. Amendamentul 28. Votăm. Votul este deschis. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, grupul meu propune acest amendament oral. Se opune acest amendament oral. Versii sunt împotriva amendamentului 28. De asemenea, liberalii. Prin urmare, trecem la Prin urmare, votăm uh, forma inițială a amendamentului 28 și în cazul acesta vă, vă propun, stimați colegi, să folosim uh, metoda tradițională de vot și doar în cazurile dificile să trecem la votul electronic. Deci, prin urmare, cine este pentru amendamentul 28 în forma sa inițială? Cine e împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 30. Un amendament oral. Ne opunem acestor două amendamente orale. Prin urmare, vă, vă opuneți amendamentelor 30 și 31. Asta înseamnă că votăm forma inițială. Cine este pentru amendamentul 30 în forma sa inițială? Împotrivă. Respins. 31. Fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Respins de asemenea. Amendamentul 32 a fost retras. 33 de asemenea. Trecem la amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Cine este pentru 35? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 36 a fost retras. 38 și 54 sunt identice, votăm, uh, le votăm în bloc. Cine e pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Amendamentul 39. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Cine este pentru 39? Votul este deschis. Mulțumim, votul este închis. Bun, e bine că am uh, verificat. 25 pentru, 25 împotrivă, o abținere. Caduc. Cine este pentru 40? Împotrivă? Abțineri? Rezultatul probabil este identic. Verificăm. Votul este deschis. Ați votat cu toții? 25 voturi pentru, 26 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 26 împotrivă. Respins. 42. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Votul este deschis, vot electronic. Vot închis. Din ce în ce mai bine arată situația noastră. 25 pentru 25 împotrivă. Consola mea nu a funcționat și eu eram împotrivă, domnule președinte. Domnul Leinen, atunci ar trebui să vă schimbați locul pentru următoarele voturi.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 să fie votat aceste amendamente în bloc, de la 54, 54 și 53, pentru că e vorba de diferite specii din Madagascar și sunt foarte puțini cei care se opun am uh, fost de părere că trebuie să existe dovezi științifice clare pentru ca aceste specii să fie trecute în CITES. Probabil că există motive să le includem, dar încă nu există dovezile științifice necesare. Și nu are sens să le votăm specie cu specie, pentru că diferențele nu sunt mari. Însuși, Madagascarul a propus includerea acestor specii în CITES, și nu știu dacă puteți uh, să formulați o părere. Nu am ajuns încă acolo. Acum votăm uh, amendamentul 42. O colega ne spunea că a ei consolă nu funcționa. Rezultatul votului nostru electronic era de 25 la 25. Secretariatul spune că votul s-a încheiat. Însă avem o problemă legată de lipsa unei cartele de vot. Unul dintre colegi nu își are cartela de vot aici. Also in der Geschäftsordnung steht, im Zweifel wird elektronisch geprüft. In ordinea de zi este stipulat clar faptul că avem un vot electronic. Cei care nu au uh, cartela de vot la ei nu votează. Consola de vot care nu funcționa va fi reparată, sperăm, de un tehnician care va veni uh, în curând. Însă, haideți să trecem. Amendamentul 42 a fost respins. Trecem la 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Douăzeci și șase voturi pentru, 26 și șase împotrivă, se respinge. Patruzeci și patru. Cine e pentru? Împotrivă. Aceeași pro procedură. Votul este deschis. Votul este închis. 25 voturi pentru, 26 împotrivă, respins. Amendamentul 45. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. 26 pentru, 26, 7 împotrivă, respins. Trecem la 46, cu un amendament la oral. Nu există persoane care să se opună amendamentului oral. Cine este pentru 46? Împotrivă? A, se adoptă. Să verificăm totuși. Votul este deschis. Votul este închis. Treizeci pentru, 20 de voturi împotrivă, o abținere se adoptă. 47 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 25 de voturi pentru, 29 împotrivă, respins. Amendamentul 49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Bietul Criton. Toate amendamentele i-au fost uh, respinse. Mm, aproape toate. Trecem la 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 59. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, abțineri, se adoptă. 61 a fost retras, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Din ce în ce mai bine. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Aproape identice. Considerentele 6 și 7 le votăm în, în, în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la amendamentul oral JA Văd că nu, nimeni nu se opune. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17. Cu amendament oral. Nu, trecem la 18. Vo îl uh, votăm pe cel cu numărul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 20 pentru? Președintele își cere scuze. 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Douăzeci trei. Vot pe părți. Cine e pentru? Prima parte. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm totuși pe cale electronică. Votul este deschis. Un vot în plus din partea PP-ului. Cineva trebuie să se abțină. okay have... Cineva trebuie să nu voteze. Votul este închis. 33 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Abțineți, se respinge. Partea numărul 3, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. 24, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum. Cine este în favoarea acestei uh, rezoluții? Votăm în, uh, pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. 48 de voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri. Îi felicităm pe rap- raportori pentru acest raport important. Vă mulțumim! Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Boguslav Sonic este raportor. Trecem direct la vot. Amendamentul 3. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 40, uh, 34. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 37. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 este compatibil, dar îl votăm. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Vot pe părți. Partea 1. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, respins. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Cine este pentru 43? Împotrivă? Abțineri? Respins. La 43. 4 votăm doar această continuare pe care o găsiți pe foaie. Cine este pentru? Raportorul e normal să fie pentru. Cine e împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9, vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă? Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Nu este foarte clar rezultatul verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. 31 voturi pentru, 25 împotrivă. A doua parte este adoptată. Amendamentul 10. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și cinci este caduc. Patruzeci și Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm totuși. Votul este deschis. 26 voturi pentru, 30 împotrivă, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 și 52 sunt uh, amendamente identice. Le votăm împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53 a. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 este caduc. Trecem la 16. Votăm restul textului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adaptă. Să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. În sfârșit a ajuns și cartela de vot. Am bătut o care <laughs> lungă. Votul este închis. Rezultat. 36 voturi pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. cinci este caduc. 54 este caduc de asemenea. Și la 17 votăm restul textului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cincizeci și șase este caduc. Optsprezece este caduc de asemenea. Trecem la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 este caduc. 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 este caduc. 59. Cine e pentru? Încă o dată. Cine e pentru 59? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. 60. <coughs> Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 61. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Domnul președinte își cere scuze pentru, amenda, pentru uh, considerentul 31. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm pe cale electronică întregul raport. Votul este deschis. Votul este închis. 52 voturi pentru, niciunul împotrivă, 4 abțineri. Îl felicităm pe colegul Sonic. Sperăm acum că securitatea aprovizionării cu gaze naturale este una 100% uh, solidă. Trecem la punctul 24, politica în domeniul calității produselor agricole. Ce strategie trebuie adoptată? Pilar Ayuso. Raportoare este doamna Pilar Ayuso. Și trecem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Abstimmung beendet. votul. 24 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Ajungem la 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu e nevoie de verificare. A fost uh, evident. Două treimi la o treime. Ajungem la patru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem vot pe porți, părți pentru amendamentul 8. Prima parte, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu trebuie să votăm la 13, pentru că e vorba de o anumită versiune lingvistică. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, am deschis votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. un vot în plus de la PPE. Cineva trebuie să retragă cartela, să scoată cartela. Acum funcționează, am închis votul. Dar ce s-a întâmplat, spune domnul președinte? Uh, majoritate zdrobitoare. 56 la 1. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 pentru, douăzeci împotrivă. Am notat că sistemul de ridicat mâini nu funcționează foarte bine. 16. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri? Respingere clară. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Ajungem la votul final. Am deschis votul electronic. Abstimmung beendet. Am închis votul. 51 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicitări Pilar Ayuso pentru aviz. Trecem la următorul vot. Raportul, um, avizul domnului Pirilo, proiecte de investiții în infrastructura energetică din cadrul comunității europene. Domnul Pirilo este, cum spuneam, raportor. Ajungem la amendamentul 2. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3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 abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, Cred, eu unul aș spune că s-a adoptat, spune domnul președinte, dar verificăm electronic, deschidem votul. La 18. La punctul 18 votăm electronic. S-a închis votul acum. Da, a adoptat clar. 34 pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Punctul 6 a fost retras, amendamentul 6 a fost retras și ajungem la 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Uh, considerentul 7 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic la considerentul 7. Vă rog să votați. Am închis votul. 23 pentru, 31 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Sunteți obosiți, am impresia. Pentru că nu îmi dau seama cum s-a votat. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 8. S-a închis votul. Destul de clar era. Dar nu din cât de sus ați ridicat dumneavoastră mâinile. 31 împotrivă, 20 pentru, 2 abțineri, deci s-a respins acest amendament și ajungem la sfârșit. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, verificăm electronic, de, vă rog să votați. Abstimmung beendet. Am închis votul. 16 pentru, 38 împotrivă, 2 abțineri. Se respinge. Ajungem la votul final acum, electronic. Vă rog să votați. Abstimmung beendet. Am închis votul. 56 pentru, niciunul împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Pirilo, pentru acest raport, pentru acest aviz. și cred că infrastructura energetică a Uniunii Europene va înregistra cu siguranță progrese. Mulțumesc! Ajungem așadar, dragi colegi, la punctul 26. Food information to consumers. Yes. Un subiect foarte important, informarea consumatorilor referitor la produsele alimentare. Raportor este doamna Renate Zoma. Termenul pentru amendamente a fost 9 decembrie. Avem o serie întreagă de amendamente și aș vrea să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un subiect foarte larg pe care cred că avem uh, un acord mai mult sau mai puțin general. Uh, permiteți-mi să mă opresc cu un minut până când uh, se calmează agitația în sală. Președintele, da, știu că mulți colegi au nevoie să își clarifice o serie de lucruri după aceste voturi. Așadar, cred că acum s-au mai liniștit lucrurile. Doamna Zomar, din nou. Așadar, să revenim. Nu cred că s-au făcut la fel de multe amendamente ca acum șase luni la prima versiune. Acum am avut uh, foarte multe reformulări și multe amendamente Uh, anterioare au fost introduse în text. Totuși, uh, mulți colegi au simțit nevoia să facă amendamente și aș dori doar să mă refer la câteva, nu o să le pot menționa pe toate în niciun caz. Aș vrea să, încerc, uh, să încep cu articolul 7, care se ocupă de exprimare. Nu știu dacă vrem să mergem mai departe față de ce am spus în raportul meu. Vă mulțumesc pentru susținere. Avem uh, de-a face aici cu furaje și cred că în raportul meu și în acest, raport, în acest articol totul este foarte clar. Pot fi anumite puncte care au nevoie să fie modificate, doar o idee inițială aceasta E o problemă de definiție aici. Trebuie să definim ce înseamnă un nivel scăzut de aditivi. De asemenea, trebuie să discutăm despre interdicția de a uh, pune eticheta uh, lapte proaspăt pe laptele care este UHT, deci care poate uh, să țină mai mult timp. Deci eu cred că ar fi o idee bună să nu, laptele UHT să nu mai fie descris ca proaspăt, deci cred că Uh, sau uh, să uh, se spună ceva de genul lapte proaspăt care rezistă foarte mult. Există ceva similar în unele zone din Germania. De asemenea, Comisia privind siguranța alimentară a discutat aceste chestiuni și Oamenii sunt foarte sensibili pe acest subiect. La articolul 9. Ähm, äh, aici aș vrea să rog pe colegii italieni also private label äh, hier einmal zu erklären. Ähm, ich bin se explice amendamentele privind etichetarea uh, mărfurilor și să-mi explice de fapt ce, ce vor să spună. Uh, eu continu să cred că nu trebuie să acceptăm acest amendament, dar poate colegii ar putea să ne explice exact care e scopul lui. Durabilitatea după deschidere, sunt de acord cu asta. Amendamentul la acest uh, articol uh, însă mi se pare un pic cam nerealist. Avem amendamentul colegului uh, uh Schleiter el vrea să existe o descriere și o menționare a procentului și uh, orice uh, chestiune legată de exploatarea muncii copiilor, discriminare, etc. Deci e destul de neclar. Am avut o discuție foarte lungă privind amendamentele asupra articolului 9 privind țara de origine, stipularea țării de origine, avem o serie întreagă de amendamente pe această chestiune și eu însă, în primul raport, am spus că în cazul cărnii, de exemplu, ar trebui să existe o etichetare corespunzătoare. Vrem să ne asigurăm că interzicem Uh, etichetarea care este menită intenționat să creeze confuzie printre consumatori. Deci cred că toată carnea ar trebui descrisă conform originii sale. Cred că este foarte important pentru carne. Uh, ce se întâmplă cu celelalte produse agricole? Pentru a încorpora această idee că originea trebuie obligatoriu uh, stipulată, mi se pare o chestiune de dezbătut. E o discuție care a venit în contextul uh, legumelor și fructelor proaspete, dar la un moment m-am gândit că ar fi mai util să folosim uh, regulile sectoriale pe care le avem, pentru că acestea pot fi ajustate mai ușor, adaptate mai ușor. Deci cred că atunci când ne întoarcem la acest subiect, va trebui să înțelegem că ar s-ar putea să fie mai ușor să nu uh, ajustăm această reglementare. Deci o să rog pe colegi să se gândească dacă n-ar fi mai util ca toate produsele agricole, cu excepția cărnii, să continue să aplice reglementările sectoriale, mai degrabă decât să trebuiască să stipulăm noi ceva în această reglementare. Cred, eu cred că uh, consumatorii au, sigur, dreptul să cunoască originea acestor produse, dar întrebarea este cum se face acest lucru, uh, cum să facem acest lucru în modul cel mai simplu. Acum, uh, discutând problema originii, sigur, ea trebuie să existe și la principalele ingrediente ale unui aliment, ingredientele caracteristice, uh, uh, alimente neprocesate, sigur, deci se pot eticheta toate aceste lucruri, dar e important să subliniem că de obicei e foarte dificil sau chiar imposibil să faci acest lucru pentru că ingredientele uh, uh, pot fi foarte multe și trebuie să Înțelegem și faptul că nivelul vânzărilor depinde de preț și de disponibilitate. Sunt multe ingrediente care vin din multe țări și acestea se pot schimba tot timpul. Deci, din punct de vedere tehnic, s-ar putea să fie de-a dreptul nefezabil. Colegei uh, Tard, vreau să întreb, uh, colegii Liotard, vreau să întreb uh, ce înseamnă, ce vrea să spună când se referă la uh, etichetarea materiilor alimentare dintr-o anumită zonă. Ă, despre ce, despre ce vorbim? Aș vrea să-mi clarifice propunerea sa. Articolul 14. În ce privește ă, comprehensibilitatea E clar că comprehensibilitatea etichetei, evident că trebuie să fie o etichetă care se poată citi și acum nu știu dacă trebuie totuși să definim și dimensiunile literelor care ar trebui folosite. Nu știu dacă e atât de util să decidem noi cât de mari trebuie să fie acele litere, pentru că Uh, legibilitatea nu depinde întotdeauna de dimensiunile uh, literei. Poți să ai litere cu de 5 sau 10 mm și tot să nu, uh, să nu poți să le citești. Din cauza background-ului care nu face contrast cu litera, de exemplu, sau alte lucruri de genul ăsta. Deci cred că ar fi mai bine să păstrăm ideea mea în legătură cu modul în care ar trebui definită legibilitatea și sigur asta trebuie să aibă legătură cu protecția consumatorului, dar cred că trebuie să uh, se dezvolte niște linii directoare privind uh, legibilitatea, deci uh, astfel încât consumatorul să poată chiar să citească ce scrie pe etichete. Dimensiunile minime ale ambalajelor, aici iarăși o să avem o discuție despre uh, centimetri pătrați dacă nu avem, dacă nu avem grijă. Äh, äh, Cred că în ce privește alimentele äh, preambalate, etichetarea alimentelor preambalate, articolul 17, sigur există opinii diferite exprimate în aceste amendamente, dar există un acord asupra ideii că informațiile privind uh, factorii alergene ar trebui date. E logic acest lucru, indiferent cum mai face-o, pe pachet, pe etichetă separată și așa mai departe. O să avem o dispută privind responsabilitatea statelor membre pe această chestiune. Statele membre pot uh, hotărâ cum ar trebui să arate alimentele Uh, opinia mea este că această nouă reglementare n-ar trebui să ocupe de asta. E o reglementare europeană și din motive legate de piața internă, e important ca această chestiune să se rezolve la fel în toate statele membre. Deci eu sunt uh, împotriva ideii de a pune responsabilitatea pe umerii statelor membre în ce privește alimentele uh, preambalate. Uh, În ce privește ideea de a exclude alcoolul din reglementare, Comisia sugerează ca așa să se facă, uh, cu excepția băuturilor alcoolice amestecate. Sugestia mea în raport este să excludem uh, sistematic alcoolul, cred că ar fi mai riguros așa. Eu nu sunt un mare fan al... Uh, äh, eine, eine, wäre es eine konsequente Regelung? al uh, amestecurilor alcoolice, cred că ar trebui să le excludem pe toate ca să fim uh, consecvenți. Am uh, propus exceptări și reguli speciale pentru vin, pentru tipurile de vin, pentru vinuri uh, și de asemenea s-a sugerat că alcohol, alcoolul să fie inclus printre mm, alimente cu o etichetare specială. Altă sugestie ar fi uh, să se excludă complet alcoolul din lista aceasta, dar să existe o etichetare obligatorie pentru zahăr și conținut de zahăr și de alcool. Uh, unii Um, colegi susțin uh, propunerea Comisiei uh, de a se revizui peste 5 ani această, această reglementare. Să nu uităm că băuturile alcoolice și chiar băuturile alcoolice tari sunt produse de consum și nu sunt alimente de bază și mai degrabă ar trebui incluse în această reglementare. Așadar, în ce privește uh, etichetarea nutrițională obligatorie, articolul 29, ce valori nutritive ar trebui tipărite pe pachete, pe ambalaje, ce vrem să se spună, energie, grăsimi, grăsimi de tip uh, trans uh, și așa mai departe. La sare, de exemplu, ar trebui să dăm conținutul de sodiu sau ar trebui să acceptăm propunerea comisiei care spunea doar atât, sare. Natrium, în Wesentlichen eu aș vrea să ne păstrăm poziția aici, deci să spunem sodiu și sarea ar putea fi considerată un subprodus, pentru că sarea nu este sodiu în formă pură, în cea mai pură formă. Deci, din punct de vedere științific, cred că asta ar fi abordarea cea mai bună. Problema acizilor grași uh, trans Fettsäuren im Labor nicht zu unterscheiden sind von natürlichen Transfettsäuren. Cred că nu se poate uh, distinge între cei care sunt de natură sintetică și cei de natură și cei naturali. Uh, deci mi se pare destul de problematic să impui o, o etichetare a celor sintetici pentru că sunt foarte greu de deosebit uh, prin teste de laborator. În ce privește conținutul de fibre, dacă uh, consumatorii sunt interesați, de ce nu? Totuși, cred că este important, mm, din principiu, să evităm să avem prea multe informații pe aceste etichete, pentru că oamenii altfel nu o să le mai uh, citească. Și întreaga uh, chestiune a prezentării etichetei. Aici am primit un document foarte frumos de la FDA, o organizație de mm, lobby pe lângă Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie Acest document se referă la rolul mai general al etichetării. Unii colegi susțin această chestiune, eu personal nu sunt în favoarea ei. Acest sistem de doze zilnice recomandate uh, ar trebui să fie conținut de asemenea în etichetare. Din îmi cer scuze, spune vorbitorul. Se E foarte mult zgomot în sală. Puteți să faceți liniște pentru că este foarte neplăcut. Mulțumesc. Președintele, îmi pare rău, dar trebuie să încheiem la 11 uh, și tocmai uh, termin, spune raportorul. Mai am un punct foarte important și anume dacă avem uh, un sistem uh, de doze recomandate unice sau un sistem hibrid. Ambele sisteme există în toate țările, există fabricanți uh, importanți în acest sector, dar să nu uităm că 80% din piață, din producători sunt IMM-uri. Producătorii mari au folosit acest sistem de doze zilnice recomandate. Deci ne-au luat-o înainte cumva și Comisia de asemenea sugerează ca acest lucru să fie introdus în etichete. Eu sunt împotrivă pentru că nu avem cunoștințe suficiente, suficiente în legătură cu modul în care ar uh, uh, reacționa consumatorii la acest lucru și în unele state membre cred că este chiar uh, inutil. Cred că e important să susținem un sistem de etichetare care să fie potrivit pentru nevoile tuturor consumatorilor din toate cele 27 de state membre. În ce privește uh, sistemul doze zilnice recomandate, cred că este prea greu, prea dificil de citit, nu e eficient. Nimeni nu stă cu calculatorul și uh, adună diversele procentaje de calorii uh, ale diferitelor alimente. Deci e, creează confuzie, e greu de urmărit și Cred, președintele întrerupe, doamna Zomăr, vă rog să încheiați, cred că v-ați exprimat foarte clar poziția. Președintele, v-am dat foarte mult timp, trebuie să încheiem la ora 11. Uh, doamna Zomăr vorbește în același timp cu președintele Comisiei și continuă spunând că sistemul de tip semafor nu mi se pare util, cred că e foarte înșelător și, pe scurt, sunt absolut convinsă că acest sistem de culori, ca roșu, verde, galben, va duce la malnutriție în populație. Președintele, mulțumesc foarte mult. Este un subiect foarte complex. De aceea am simțit nevoia să-i dau un pic mai mult raportorului. O să vă reamintesc că la ora 11 Ministrul spaniol al mediului va veni alături de noi. Coordonatorii vor avea 3 minute, ceilalți membri 2 minute. Doamna Rusia ceruse ia cuvântul și încheie lista. Avem foarte puțin timp. Glenis Wilmot mai întâi. Aveți 3 minute și îmi pare rău, dar voi uh, ține timpul. Um, Mulțumesc, voi fi cât de concisă se poate. Am mai purtat deja această discuție de mai multe ori. În primul rând aș vrea să spun legat de alcool că acesta ar trebui să fie etichetat cu ingrediente și calorii, pentru că acesta aduce un aport caloric destul de mare consumatorilor, fără ca aceștia să-și dea seama cât de multe calorii conține alcoolul. Este de asemenea importantă etichetarea țării de origine pentru ingredientele separate, pentru produsele agricole, pentru carne, pentru carne de pui, pentru că consumatorii doresc aceste informații. De, aceea, de asemenea, aș vrea ca pe pachet să se prezinte informații nutriționale ușor de înțeles pentru consumator și aș vrea ca pe ultimul punct să explic uh, ce, ce am vrut să fac. Nu un lobbyist a dat aceste handout-uri, ci eu însă. Și studiul provine de la Food Standards Agency, dar handout-ul eu l-am făcut. Acest uh, program ne reprezintă încununarea 18 luni de cercetare și este sistemul folosit în Regatul Unit, este rezultatul unui studiu foarte cuprinzător cu privire la această temă, un studiu independent și supus analizelor interpares, oferă informații valoroase pentru consumatori, care, mai ales când aceștia fac cumpărături pentru copii, compară diferite produse dacă au uh, anumite boli sau doresc să slăbească. această schemă de etichetare este foarte utilă pentru utilizatori și studiul a arătat de asemenea că cea mai bună schemă de etichetare este una care combină codul de culori, cuvintele um, înalt, conținut înalt, mediu și scăzut și um, procentajul din cantitatea zilnică recomandată. Nu e vorba Eh, să le spunem consumatorilor ce să mănânce și ce nu, e vorba de a le, eh, să le oferim informații, să le oferim niște recomandări care să fie văzute foarte rapid pe eticheta, pe ambalajul produsului. Știu că anumiți colegi au impresia că culoarea roșie interzice într-un fel consumatorului sau le recomandă să nu mănânce, să nu consume anumite produse, dar nu este cazul consumatorii își doresc aceste informații și atunci de ce să le negăm acest uh, drept? E vorba de un format facil, ușor de înțeles, la care consumatorii au dreptul. Până la urmă este decizia lor. Sigur că pentru ciocolată și pentru anumite tipuri de brânzeturi, uh, pe ambalaj va apărea culoarea roșie, dar asta nu înseamnă că consumatorii nu au voie să mănânce aceste produse, ci doar că sunt informați. Mulțumesc! Dank u wel, voorzitter. Um, en ik dank ook onze rapporteur, mevrouw... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru comentariile cu privire la diferite amendamente și mă bucur că le acceptă pe unele dintre ele. Și atât eu cât și colegii am încercat să fim creativi în... Uh, se aude un zgomot de fond de la microfonul vorbitorului. În primul rând trebuie să furnizăm informații și nu avertismente consumatorilor. Este de asemenea important să nu complicăm prea mult sistemul. Cu cât este mai simplu, cu atât este mai bun. Pentru consumator și pentru producător totodată. Este important să avem această combinație. Sunt mai multe puncte pe care doresc să le subliniez. Aș vrea să mă refer în primul la codul de culori. Trebuie să informăm pe consumator, cum spuneam, și am ascultat comentariile doamnei Wilmot. Doamnei Wilmot. Dar eu unul uh, sunt convins în continuare că dacă punem roșu pe ambalaj, transmitem consumatorului semnalul că nu este cazul să consume acel produs. Alimentele pe care vom pune această culoare, s-ar pune această culoare roșie, nu înseamnă că sunt uh, neapărat dăunătoare consumatorilor. Și, deci nu sunt de acord cu această etichetare. În ceea ce privește menționarea procentajului din cantitatea zilnică recomandată, aici nu sunt de acord cu raportoarea, pentru că sunt de părere că această informație ar fi foarte utilă consumatorilor. Sigur că poate nu are la bază întotdeauna această informație dovești științifice 100%. Însă este important uh, ca să oferim consumatorilor aceste informații. Ma interesat foarte mult care este punctul de vedere al uh, restaurantelor și unităților de alimentație publică. Mm. Ei, uh, în general, încearcă să, să nu, nu-și asume responsabilitatea pentru acest uh, tip de informații. Unitatea trebuie însă să furnizeze la cerere aceste informații. În fine, în ceea ce privește alimentele neambalate, aici sunt de acord cu raportoarea. Și ultimul, ultima observație legată de sare, și aici nu sunt, nici aici nu sunt de acord cu raportarea. Cred că conținutul de sodiu nu este clar pentru consumator, în timp ce conținutul de sare ar fi mult mai clar. Mulțumesc, spune domnul Schleiter. În primul rând, aș vrea să mă refer la ce spunea raportoarea. Legat de laptele proaspăt, e o diferență clară de gust între laptele proaspăt, semi-proaspăt și cel uh, tratat UHT. Consumatorii trebuie să aibă o definiție clară a celor trei categorii, de aceea am propus acest amendament. Apoi, Uh, amendamentul meu legat de munca în rândul uh, copiilor, practic se leagă de politicile ONU în acest domeniu și unii cred uh, Deși și mie mi s-a părut o idee curioasă la început, dar urmă am văzut că ea chiar poate să funcționează. Economia de piață se bazează pe faptul că ai informațiile necesare pentru a lua anumite decizii de, de achiziție în general. Comisia va face o propunere și vom renunța atunci la ideea acestui uh, amendament, dacă nu, dacă nu, ea nu funcționează. Discutăm tot timpul despre țara de origine, originea ingredientelor principale și așa mai departe. Și Lumea spune, cumpărăm acum uh, produse din toată lumea. Poate compromisul ar fi ca o companie care nu poate identifica sursa ingredientelor pe care le folosește să spună pe ambalaj, să scrie pe ambalaj origine necunoscută. Acesta este un compromis care mi se pare acceptabil. Dar să spui pur și simplu că unii, pentru unii este imposibil să identifice originea ingredientelor, reducând astfel, nemai stimulându-i nici pe ceilalți să facă acest lucru, nu cred că este acceptabil. Și din motive de trasabilitate, de asemenea, ar fi foarte util să se știe de unde provin uh, ingredientele. Deci, din punctul meu de vedere, această origine necunoscută ar fi un compromis bun. Apoi câteva amendamente mai minore. La 362 legat de ouă și etichetarea lor, putem folosi ideea de la ouă și pentru celelalte categorii de produse. Apoi, cred că consumatorul are dreptul să știe că 25% din produsul pe care el îl crede carne, de fapt nu este carne, ci conțesul conjunctiv. Mulțumesc! To agree entirely with Domnul Stevenson, uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu doamna Sommer în ceea ce privește alcoolul. alcoolul. Trebuie să fim uh, cât se poate de consecvenți când vine vorba de excluderea alcoolului din aceste uh, reglementări. Renata spunea că avem deja noi regulamente pentru vin. Prin urmare, cred că consumatorii ar fi com- ar ajunge într-o stare de confuzie totală în cazul în care alcoolul ar fi inclus și în acest regulament. Cred că extinderea acestor prevederi și pentru alcool și pentru băuturile cu conținut de, de zahăr uh, ar fi uh, dezastros. Trebuie să uh, Fim conștienți de ceea ce își doresc consumatorii. Consumatorii au nevoie de claritate. Glenis, îmi pare rău că nu sunt de acord cu tine, însă dacă începi să arăți câte calorii conține alcoolul, dacă pui așadar uh, acolo valoarea nutritivă a unei sticle de whisky, băutură foarte importantă pentru mine, care este relația dintre uh, doza sau valoarea uh, calorică stipulată pe uh, sticlă și valoarea calorică a unui pahar de whisky. Prin urmare, nu am face decât să îi aducem pe consumatori într-o situație de confuzie totală. Ei nu-și doresc lucrul acesta. Sunt într totul de acord cu raportorul. Trebuie să fim consecvenți și să renunțăm la a menționa alcoolul în acest raport. Mulțumesc. Domnul Leinen, Whisky-ul nu este un aliment, ci este un medicament, după cum bine știm cu toții. Prin urmare, din punct de vedere al Scoției, ar trebui să fie scos din acest regulament. Doamna Iota. Ik, uh, ook ik ben weer helemaal geschrokken van dat er zoveel amendementen zijn, want... Uh... eu sunt uimită de numărul mare de amendamente vom munci mult pentru a transforma totul în ceva vizibil pentru consumatori. Sunt de acord, există multe amendamente foarte bune prin hățișul acesta de amendamente, însă înainte de a ne continua munca, ar trebui să verificăm dacă nu am putea ajunge la câteva compromisuri uh, pe aici, pe acolo. Primul compromis cu care aș putea fi de acord, după cum spunea și uh, doamna raportor, se referă la uh, la uh, definiția originii, statului de origini, de origine. După părerea mea, ar putea fi trecut acolo și necunoscut. Care era obiectivul meu uh, prin amendamentul pe care l-am propus? Vroiam ca și produsele precum carnea, produsele lactate sau laptele, trebuie să fie clar prevăzute cu denumirea de origine. Iar în cazul celorlalte produse trebuie să produse, trebuie să stipulăm clar denumirea originii principalelor ingrediente. Acesta a fost obiectivul meu. După părerea mea, aceste reglementări trebuie să aducă o valoare adăugată consumatorilor multe asociații de consumatori în continuare susțin că consumatorii sunt într totul de acord cu sistemul de tip semafor. Prin urmare, trebuie să le luăm în considerare uh, părerea. A folosi toate sistemele în același timp uh, nu ar uh, duce la nimic, însă sistemul de tip semafor, cel puțin după părerea consumatorilor, este un sistem bun și, prin urmare, cred că ar trebui să ne mai gândim la acest subiect. Sunt de acord cu raportoarea când vine vorba de vinuri și anume acestea ar trebui să fie tratate separat. Domnul Leinen, mulțumim. După coordonatori trecem la următorii oratori care au fiecare două minute la dispoziție. Doamna Berendt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de concisă. Încep cu lucrurile care sunt foarte importante pentru mine. Uh, statul de origine. Consumatorii trebuie să știe de unde vin produsele. Dacă producătorii spun că au rețete diferite, uh, de exemplu, migdalele sunt uh, cumpărate anul acesta din America de Sud și anul viitor din Italia, da, sunt de acord cu lucrul acesta, însă aceste liste aceste liste de state trebuie să fie stipulate clar pe ambalaj. Pot să fie chiar mai multe state, însă în calitate de consumator este important pentru mine să găsesc acolo denumirea statului de origine. Nu am înțeles, uh, nu am înțeles o pe raportoare când spunea că fibrele nu sunt importante pentru consumatori. Nu, eu susțin că fibrele trebuie să fie trecute acolo pe etichetă. Există milioane de oameni care din diferite probleme, din pricina diferitor uh, probleme medicale, trebuie să aibă o nutriție săracă în fibre. Prin urmare, trecerea acestei, preved- acestei indicații pe etichetă este esențială am introdus un amendament uh, prin care solicit ca valoarea calorică a vinului și a altor uh, băuturi alcoolice să fie stipulată. Da, îl înțeleg pe domnul Stevenson, îmi dau seama că Uh, băutură anumită whisky este importantă pentru el, însă nu putem face lucrurile acesta, stimați colegi. Oamenii trebuie să știe care este conținutul caloric al unui pahar de vin sau a unui uh, pahar de whisky fie că băutura este diluată, fie că nu este diluată. Aceasta este o informație pe care trebuie să o observe și să o primească consumatorii, chiar dacă această informație cu siguranță nu îi va determina să renunțe la paharul lor de vin. Și mai sunt două puncte foarte importante pentru mine, dimensiunile porțiilor vreau ca această uh, dimensiune să fie clar stipulată și, de asemenea, produsele neambalate trebuie să fie etichetate bine, pentru că dacă nu sunt etichetate, vom avea o concurență neloială. Vă mulțumim! Urmează domnul Ulmer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu concis în ceea ce privea spune, uh, in, intervenția domnului uh, Sommer, George Bernard Shaw spunea că whisky-ul este ca o rază de soare. Să trecem la subiect. Acum vorbim despre un regulament care are rolul de a oferi consumatorilor cât mai multe informații. Informații pe care să le poată citi în 5-6 secunde în momentul în care uh, cumpără produsul nu obligăm consumatorul să citească toate aceste informații, ci avem de gând să îi oferim cât mai multe pentru ca el să-și poată crea o viziune obiectivă. Am lucrat cu propunerea comisiei, am citit-o și dați-mi voie să introduc uh, ceva în discuție. Cred că avem nevoie de o etichetare activă, prin urmare nu avem nevoie de etichetarea vizuală, uh, nu avem nevoie de uh, pictograme, de imagini pe ambalaje. În uh, cadrul dozei zilnice recomandate, cred că ar trebui să folosim un procentaj, pentru că procentajele sunt ușor de vizualizat, nu avem nevoie de culori acolo, alb și negru sunt suficiente. Uh, avem uh, însă mai multe exemple de astfel de, uh, de sisteme și de metoda în care aceste sisteme pot fi vizualizate de către uh, consumatori. Însă toate acestea le găsiți în amendamentele mele. Vă mulțumesc. Domnul Peter Lize, vă mulțumesc, domnule președinte. Am un singur amendament printre multele introduse. După părerea mea, raportul reprezintă o bază solidă. Am însă un amendament pe care vreau să îl susțin și în discuția de astăzi. S-a spus deja că produsele alimentare neambalate ar trebui să fie excluse din acest regulament. Nu avem nevoie de listă de ingrediente, valoarea uh, nutritivă, cantitatea de fibre, etc. Însă, mi se pare că situația este dificilă uh, pentru micile întreprinderi în cazul în care adoptăm aceste prevederi. Există companii mici care produc uh, unul, două produse, nimic altceva. Uh, aceste companii uh, mici furnizează produsele lor uh, în număr redus unor cumpărători din uh, zona în care se află. Dacă aplicăm și în cazul acestor mici companii prevederile noastre, atunci pur și simplu le distrugem forța creatoare. Aceste prevederi sunt mai degrabă potrivite pentru marile companii, Nestle, Ferrero, etc. Uh, aceste prevederi nu ar putea să ducă decât la distrugerea micilor între, întreprinzători. În ceea ce privește etichetarea uh, prin diferite culori, mi se pare că este important ca această prevedere să fie implementată la nivel european. Renate Zolmer spunea că aceste prevederi ar putea să ducă la creșterea numărului de uh, persoane cu greutate în Europa acest uh, sistem ar putea să inducă în, în eroare uh, consumatorii, însă, după părerea mea, sistemul de tip semafor ar putea tocmai um, evita, duce la evitarea unor asemenea situații. Thank you, Mr. President. I have tabled 10 amendments. Mulțumesc, domnule președinte. Am propus 10 amendamente, spune doamna Pervanova, și toate sunt conform inform ideii că uh, informația oferită consumatorilor trebuie să le ajute la menținerea sănătății. Sănătatea uh, înseamnă conținut de sare, zahăr și grăsimi și toate acestea sunt foarte importante și de câte ori am vorbit uh, cu medici, persoane din domeniu, ele s-au declarat șocate de ce discutăm aici și mi-au spus, este incredibil că membrii Parlamentului nu țin cont de experiența experților și nu consideră că alcoolul, de exemplu, este un uh, aliment, deși uh, acesta este un principiu acceptat de când s-a creat știința uh, dietologiei. Uh, Cred că am făcut amendamente prin care să spun că zahărul, sarea, concentrația de alcool, toate lucrurile acestea contează și e foarte important ca toți consumatorii să știe care e doza zilnică de zahăr, care e energia care ți-o de acolo și așa mai departe. În ce privește sistemul de tip semafor, e foarte important să știm care este o doza unică de sare și care este doza zilnică de sare și dacă vă amintiți, astăzi Ministrul Sănătății Spaniei a spus că va începe o strategie menită să reducă uh, consumul de sare pentru că uh, cauzează atacuri cerebrale, boli cardiovasculare, probleme uh, de cerebrale și e foarte periculoasă. Deci trebuie să fie un mesaj de avertizare, nu doar o informație. E important pentru noi toți, pentru că salvează vieți. Nu e vorba doar de informație benignă, inocentă. E uh, informație pe care trebuie să încercăm să o dăm consumatorului și să-l facem să-și înțeleagă riscurile pe care le presupune uh, pentru sănătatea lui, pentru că uh, e vorba de uh, biochimia organismului nostru. Vă mulțumesc foarte mult și sper că niciodată astfel de propunere să nu cauzeze, să cauzeze malnutriție pentru că numai cineva care are o dezordine mentală poate să se abțină de la uh, a se hrăni din cauza etichetării alimentelor, modul în care sunt etichetate alimentele. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, doamna Vestlund. Uh, vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme care n-a fost luată în considerare de comisie um, atunci când s-a făcut propunerea. Există o serie întreagă de consumatori care nu plătesc, de fapt, pentru produsele pe care le consumă. Și mă gândesc, de exemplu, la pacienții din spitale care primesc alimente preambalate, la fel <clears throat> persoanele care trăiesc în uh, cămine de bătrâni, toate aceste persoane, în mod normal, ar trebui să poată să aibă acces uh, la informații exact cum au persoanele care cumpără direct din magazin. Și uh, am uh, două amendamente în legătură cu această chestiune. Încerc să țin cont tocmai de drepturile consumatorilor de a avea acces la aceste informații și nu prea înțeleg de ce aceste persoane nu trebuie informate ar trebui să existe un sistem pentru aceste produse, pentru că aceeași uh, situație și aceste produse să uh, aibă aceeași informație pe care o au atunci când sunt vândute în magazin. Nimeni n-a vorbit despre acest subiect. De asemenea, am uh, lucrat destul timp în sectorul aditivilor și când vorbim de aditivi, aici iarăși vorbim de foarte multe informații alimentare, date alimentare. Și aici ar trebui ca informațiile de pe ambalaje să fie mai ușor de citit, informațiile în legătură cu aditivii. Și la acest nivel, în calitate de consumator, trebuie să putem ști dacă, de exemplu, există acizi grași de tip trans, pentru că în acest moment etichetarea nu e foarte clară din acest punct de vedere. După aceea există probleme legate de originea produsului, deci chestiuni importante. Iar în ce privește alcoolul, sunt foarte uimită pentru că noi în Suedia avem reguli foarte restrictive în ce privește consumul de alcool. Și dacă alcoolul este un aliment, atunci trebuie să ținem cont și de asta. Regulile actuale nu pot da mesaje diferite în funcție de context. Vă mulțumesc. Doamna Schnellert. Domnul Schnellert. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că propunerea raportoarei este una foarte bună. Sunt într totul de acord cu ea în multe puncte, însă un lucru nu am voie să facem. Mulți uh, susțin că regulile naționale ar trebui să fie incluse aici. Nu sunt de acord, pentru că nu am face decât să să uh, distrugem piața comună. Pur și simplu trebuie să avem aici de-a face cu un uh, regulament european. Uh, denumirea statului de origine. Da, sunt de acord. Uh, în cazul în care ingredientele provin dintr-un singur stat și sunt puține ca număr. Dacă avem însă un produs pe baza a zeci de ingrediente, trebuie să dăm numele statului fie din care provine fiecare uh, ingredient în parte, nu mi se pare că am putea contribui la, astfel la lizibilitatea etichetei. De fapt, pe nimeni nu interesează lucrul acesta. În ceea ce privește alcoolul, nu știu exact uh, sigur ce să cred. Da, avem nevoie de reguli. Pentru vin avem deja reguli separate. Tocmai de aceea sunt uh, de acord că vinul nu trebuie să fie inclus aici, însă ar trebui să ne gândim dacă nu am putea totuși aduce un tip de etichetare pentru alcool. Sunt într totul de acord cu Peter Lise că trebuie să fim foarte atenți uh, pentru că aceste reglementări ar putea afecta micile întreprinderi care produc produse regionale și acum noi uh, creăm reguli la nivel european spunându-le clar ce trebuie să scrie pe eticheta lor. Ei, în cazul companiilor care au 5-10 angaj, angajați, care oricum uh, au dificultăți în a respecta legislația națională, nu ar trebui să le împovărăm și mai mult viața uh, Eh, doamna Lapaj. Monsieur le Président. Domnule președinte, mă asociez și eu eh, amendamentelor doamnei Vilmot pe care le-am semnat, dar trebuie să încerc să pun problema foarte clar. Ce vrem, de fapt, să obținem cu această reglementare? Ce vrem și a spus doamna Berent este că eh, în Europa consumatorii să poată face alegeri în cunoștință de cauză și în funcție de sănătatea lor, de alegere, de stilul de viață pe care îl au. Deci se, își poată uh, alege alimentele cele mai bune. Asta înseamnă că trebuie să existe o etichetare care să-i ajute la acest lucru și cred că nu trebuie să ne gândim, uh, să nu ne temem că amărâții de consumatori vor fi obligați să facă un lucru sau altul, Uh, și în același timp să încercăm să apărăm uh, interese care nu sunt ale consumatorilor, ci ale altor categorii. Deci, dacă atitudinea noastră este de a apăra interesul consumatorului european și dreptul de a alege, atunci trebuie să avem un echitaj care să permită aceste lucruri. Asta înseamnă sare, zahăr, calorii sau poate, pentru că de fapt e aceeași problemă, indicația legată de originea produsului. Dacă vrem să păstrăm o agricultură de calitate, de proximitate, o legătură între produs și uh, regiune, atunci trebuie să permitem uh, consumatorului să aleagă acele produse, pentru că uh, eu cred că fondul problemei este practic destul de simplu. Trebuie în primul rând să ne hotărâm ce vrem să obținem și să nu mai căutăm pretexte complicate ca să facem altceva, de fapt, decât spunem că am vrea să facem. Președintele Lainen, mulțumesc. Oreste Rossi. Da, mulțumesc. Eu uh, Aș vrea să mă uit la o altă chestiune care mi se pare de asemenea importantă. Sunt de acord cu raportorul privind nevoia ca etichetele să fie legibile. Dacă avem un pachet de paste, nu poate să scrie pe, nu poate fi etichetat la fel cum e etichetat un pachet de ciocolată. Sigur, există o problemă pe de o parte pentru industrie și pe de altă parte o altă problemă pentru consumatori. Să vă dau un exemplu. Dacă eu, de exemplu, cumpăr ceva din Argentina, să zicem, sau un, un buchet de flori, de exemplu. Trebuie să scrie pe el toate pesticidele care s-au folosit și mai departe. Deci cum facem acest lucru? Ori avem o, o, o, un set general de reguli pentru toată lumea, ori almiter nu se putem uh, ajunge la niciun rezultat. Sunt de acord cu raportorul complet în ce privește problema sistemului de tip semafor poate fi periculos dacă avem un produs în care există zahăr sau alt îndulcitor. Deci consumatorul este cel care trebuie să ia decizia. Să ne gândim ce înseamnă uh, culoarea roșu pentru un produs care are zahăr uh, și pe de altă parte e un alt produs care are un îndulcitor uh, artificial și îi se pune culoarea verde. Cu toate acestea, acel produs poate fi mai periculos pentru, pentru anumite categorii de consumatori, cum ar fi femeile uh, însărcinate. Deci se poate întâmpla și această situație în care produsul cu zahăr să fie uh, etichetat roșu și cel cu îndulcitor verde, deși uh, nu ar, fi, nu ar trebui să se facă așa. Poate că ar trebui ca statele membre să decidă ce fel de reguli vor să aplice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna Zumăr pentru excelentul raport pe care l-a prezentat, spune doamna Ayuso, și să spun că sunt complet de acord cu ea în ce privește sistemul uh, de tip semafor alcohol, alcoolul și uh, vinul au reguli exhaustive în ce privește etichetarea față de orice alt produs pe care îl consumăm. Și dacă eu consum 100 centilitri de whisky, știu exact cât alcool am ingerat, pentru că scrie pe uh, sticlă. În ce privește țara de origine, așa cum a explicat domnul Zomăr, cred că produsele complexe sunt dificil de etichetat în mod eficient din acest punct de vedere și, de asemenea, trebuie luată în considerare dorințele producătorului. Vor ei să indice uh, țara de origine pe etichetă? Și apoi este o chestiune de informare în sensul că încercăm să dăm consumatorilor informație medie care să-l ajute să înțeleagă ce cumpără. N-ar trebui să supraîncărcăm consumatorii să, uh, pe de-o parte cu informație și producătorii uh, cu o povară administrativă inutilă. Pentru că să nu uităm că cei mai mulți producători de alimente din Europa sunt IMM-uri care nu își pot permite aceste costuri administrative uh, suplimentare. Poate trei sau patru producători ar putea, multinaționalele ar putea, dar în rest nu. Așadar, aș vrea să mulțumesc din nou raportorului. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ana Maria Bilte, ultimul vorbitor. Thank you for welcoming me in your committee today. Mulțumesc și mulțumesc că m-ați primit în comisia dumneavoastră astăzi. Cel mai mult suntem de acord că trebuie să ajungem la un echilibru între a-l proteja pe consumator și a evita uh, crearea de birocrație prea mare și, pe de altă parte, armonizarea pieței interne. Asta, până la urmă, este esența raportului doamnei Somers, pe care vreau să-l sprijin. Aș vrea să mă concentrez pe un aspect, în primul și în primul rând, domnule președinte. Suntem aici pentru ai da uh, mai multe informații, mai simple informații consumatorului pentru ca acesta să aibă puterea și dreptul de a face o alegere informată. Rolul nostru este să informăm și nu să-i uh, ghidăm, să nu, nu să-i orientăm pe consumatori. Vreau să spun că nu putem în același timp să-i ghidăm și să nu-i ghidăm pe consumator Trebuie ca ei să ale, să aleagă singuri, au dreptul la uh, aș face singuri alegerea informată și tot ceea ce îi standardizează pe oameni nu respectă practic diversitatea. Cred că sistemul de semafor este foarte periculos. O să vă dau Vă dau exemplul uh, copiilor, a căror dietă este diferită de adulți și conținutul uh, de substanțe pe care trebuie să le ingereze un copil este complet diferit față de un adult. Studiul din Anglia nu se aplică la 500 de milioane de europeni, ci se aplică 100% uh, celor din Regatul Unit. Trebuie să înțelegem, în primul rând, ce vor consumatorii și să acționăm ca atare. Bitte, dann, uh, noch. Doamna Gardini, am uitat-o cumva. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Avevo chiesto in anticipo. Mulțumesc, domnule președinte. Cerusem uh, cuvântul înainte. În fine, aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru activitatea sa. Totodată, aș vrea să atrag atenția asupra unor aspecte fundamentale. Trebuie să ne hotărâm ce fel de abordare alegem Sigur că sunt mai multe căi posibile. Ce vrem să facem? Să-l educăm pe consumator sau doar să-l informăm? În Italia, de pildă, cultura gastronomică este foarte importantă. Și există multe controverse la nivelul mass media cu privire la abordările alese până acum. Lumea de multe ori ar dori să revină la situația în care consumatorii pot fi educați. Abordarea aceasta sugerată de unii colegi este destul de primejdioasă, pentru că dacă punem uh, sistemul uh, acesta tip semafor, el uh, poate duce la neînțelegeri sau la perturbări ale sistemului. Sunt de asemenea foarte mulți copii care văd aceste ambalaje și uh, dacă observă un conținut ridicat de zahăr sau de sare sau de grăsimi, s-ar putea să nu mai dorească să mănânce deloc acele alimente, dar și sărurile, și zahărul, și grăsimile au importanța lor în dieta fiecăruia. Anumiți dieteticieni au tras semnale de alarmă pentru că mamele și, și copiilor, firește, trebuie să fie, să fie bine informați cu privire la necesarul caloric și necesarul de nutrienți din dieta lor. Nutriția, informațiile nutriționale sunt foarte importante. Aș vrea să ne uităm la 162, 124 și 106, unde vedem aspectele legate de sănătate. Poate că ar trebui să analizăm sistemul de culori la altă, altă dată. Da, această temă a fost deja discutată în, al, în uh, anteriorul mandat. Deja avem doar jumătate din uh, numărul inițial de amendamente. Cu siguranță vom mai discuta. Acum îi dau din nou cuvântul raportoarei. Îmi cer scuze reprezent reprezentantei, reprezentanților comisiei. Uh, ministrul spaniol este deja în clădire, prin urmare nu vom mai avea timp pentru intervenția lor. Doamna Zomăr, da, uh, sistem de tip uh, semafor, sistem de doze zilnice recomandate, un sistem hibrid. Nu vreau ca unul dintre aceste sisteme să fie obligatoriu la nivel european, pentru că încă e clar, consumatorii nu știu ce înseamnă fiecare sistem în parte. Raportul meu, dacă îl citiți, uh, prevede o alegere voluntară a unuia dintre aceste uh, sisteme, pe lângă toate celelalte prevederi obligatorii cu privire la, uh, la etichetare, fie sub formă de pictoriale, fie uh, Uh, de orice alt tip. E clar că trebuie să găsim sistemul preferat de către consumator și mai apoi, după ce îl vom fi aflat, consumatorii uh, sau acest sistem va fi implementat la nivel european. Nu sunt uh, de acord ca la nivel de state membre să existe diferite sisteme de etichetate, de etichetare. De asemenea, nu sunt de acord ca la nivel național să fie reglementate produsele neambalate. Mi se pare că avem nevoie și putem crea o prevedere europeană și pentru aceste produse. În ceea ce privește denumirile de origine a principalelor ingrediente ar fi cel, cea mai bună situație, soluție, însă, din păcate, în practică, această soluție nu este posibilă. Vă rog să mergeți la companii, să vedeți cum sunt uh, uh, produse toate alimentele, cum sunt cumpărate diferitele ingrediente și veți vedea că adeseori nici măcar ingredientul principal nu poate fi etichetat, nu poate fi, uh, privi prin o denumire de origine, pentru că nu poate fi uh, distins de celelalte uh, ingrediente adiționale. Suntem de părere însă că uh, cel puțin datele pe care, obligatorii pe care le cerem pentru etichetare trebuie să fie trecute pe etichete. Uh, în ceea ce privește valoarea nutrițională a um, alimentelor, aceasta nu se schimbă de la an la an, ci uneori se schimbă de la zi la zi prin urmare, stabilirea și uh, stipularea acestei valori nutriționale, valori uh, calorice, nu este posibilă pentru că consumatorii, pentru că producătorii nu pot avea atât de multe tipuri de ambalaj și tipuri de uh, uh, etichete. Și uh, asta pentru că să nu uităm faptul că avem uh, nevoie și de o serie de etichetări în diferite, în diferite limbi. Prin urmare, haideți să nu uh, le cerem și asta producătorilor. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Sunt dispusă să purtăm în continuare dezbateri. Dacă vreți să discutăm amendamentele dumneavoastră, veniți la mine și voi încerca să ajungem la uh, un compromis pentru uh, votul din cadrul comisiei care va avea loc în martie. Domnul Leinen, vă mulțumim, doamnă Zomăr, este o temă foarte apric discutată. Au apărut din nou o serie de controverse aici în sânul comisiei. La 16 martie vom vota în comisie acest raport, un raport care ne bântuie din mandatul anterior doamna Sommer este dispusă să poartă discuții cu cei care au introdus amendamente și rog pe aceștia să încer- încerce a găsi un compromis cu doamna raportor. Vă mulțumim pentru dezbatere, îmi cer scuze că nu am mai avut timp și pentru poziția comisiei. Acum vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu doamna ministru al mediului din Spania, Din păcate, doamna nu este încă aici. Va trebui să mai așteptăm uh, un minut, două, până la ajungerea delegației. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn äh, sich alle noch mal Dragi colegi, vă rog să vă luați locurile din nou. Și încetul cu încetul să vă opriți din vorbit. Ca să continuăm lucrările cu un punct foarte important de pe ordinea de zi, și anume programul președinției spaniole a Consiliului pe teme de mediu și protecția mediului. Și îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit doamnei ministru a mediului și agriculturii din Spania, doamna Elena Espinosa. Bine ați venit, doamnă! la Comisia de Mediu a Parlamentului European. Sigur, noi reprezentăm cetățenii Uniunii Europene, sunt mulți colegi printre noi care se implică în probleme de mediu și protecția mediului acasă, în circumscripțiile lor. Sunt foarte multe teme pe care trebuie să le discutăm, deci încă o dată vă urez bun venit și vă dau cuvântul de îndată ca să ne prezentați programul președinției spaniole. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, stimați deputați, am venit la comisia dumneavoastră să vă prezint programul de lucru al președinției spaniole. Și, cu toate că este clar că lupta împotriva schimbărilor climatice și trasarea pașilor pe care trebuie să-i facă Uniunea Europeană vor fi partea cea mai mare a programului în următoarele șase luni. Pe 20 ianuarie am venit în fața Parlamentului pentru a vorbi despre rezultatele summitului de la Copenhaga și despre provocările cu care ne confruntăm acum. Nu vreau însă să mă repet. Înțeleg totuși că cei 27 de miniștri de mai mediului sunt uh, interesați de implementarea imediată a așa numitului acord de la Copenhaga și a conținutului acestuia. Dorim să mergem mai departe, în mod eficient și rapid, în ceea ce privește procesul de negociere care va avea loc la următoarea conferință a părților semnatare a Convenției Cadru a Națiunilor Unite, ce va avea loc în Mexic în luna noiembrie. În ceea ce privește domeniul comunitar, Dorim să continuăm integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în domenii strategice, cum ar fi protecția solurilor, o gestionare eficientă a resurselor de apă, protecția biodiversității și agricultură și pescuit. Pentru ca toate acestea să se întâmple, în timpul președinției spaniole vom promova și vom stimula activitățile de um, finalizarea cărții albe pentru adaptare, pachetul energie și schimbări climatice, care va avea un rol foarte important în următorii ani în lupta împotriva schimbărilor climatice, mai ales în ceea ce privește regimul comunitar pentru comerțul cu certificate de emisii. Va reprezenta, firește, o parte importantă a activităților noastre. Și aș vrea să subliniez de asemenea interacțiunea între politica internă a noastră și politica internațională în domeniul schimbărilor climatice. Măsurile pe care le adoptăm noi vor consolida leadership-ul european în acest domeniu, iar negocierile la nivel internațional s-ar putea să impună o adaptare a legislației noastre, astfel încât noi vom uh, încerca să ne asigurăm că dezvoltarea pachetului pentru energie și schimbări climatice este o reușită până la urmă. În plus, vom activa și în domeniul dezvoltării de standarde pentru calitatea apei și pentru și vom crea și la convențiile internaționale din acest domeniu. Dorim să menținem poziția de lider a Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea și eliminarea agenților poluanți și a emisiilor și vom lucra de asemenea la producția sustenabilă a substanțelor chimice. Dorim un impact minim asupra ecosistemelor și asupra sănătății publice. Comisia Europeană, în ultimii ani, a făcut eforturi însemnate în ceea ce privește standardele pentru substanțe chimice și mă refer aici la RICI, înregistrarea, evaluarea, autorizarea și um, restricționarea, legislația în toate aceste domenii pentru substanțe chimice și compuși precum și alte substanțe periculoase importante. Spania dorește să continue efortul de reformare a legislației aplicabile în ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electrocanice electrocasnice, mă scuzați, pentru a reduce impactul asupra mediului. De asemenea, dorim să mergem mai departe cu legislația comunitară, mai ales în ceea ce privește reciclarea biodeșeurilor. Solul reprezintă o componentă foarte fragilă, dar esențială pentru mediu și activitățile economice. Trebuie să acordăm atenție la nivel comunitar acestui domeniu, așa cum am făcut și în cazul apei și aerului. Știm care sunt provocările cu care ne confruntăm în cazul anumitor state membre pentru a avansa și trebuie să găsim o soluție comună. Știu că nu va fi ușor, însă cred că împreună vom reuși să ajungem la un acord cu privire la direcția de protecție a solurilor. În ceea ce privește reglementările privind transportul necomercial al animalelor vii, Cred că suntem în uh, ultima fază înainte de a ajunge la un acord și s-ar putea ca acesta să intre în vigoare până în iulie, până la sfârșitul iulie, când expiră de altfel și perioada temporară actuală. Un alt aspect important pe care trebuie să-l analizăm este pierderea biodiversității. Este o altă provocare majoră pe care trebuie să o rezolvăm în timpul președinției noastre. În 2010 este anul biodiversității la nivel internațional. Este deci un moment foarte bun pentru a intra în miezul acestei dezbateri. Trebuie să acceptăm provocările care ne revin și să propunem noi ținte pentru 2010. Președinția spaniolă dorește să pregătească contribuția comunitară la această dezbatere internațională care va avea loc în Japonia în, a doua, în Japonia în a doua jumătate a anului. Și va avea loc uh, această pregătire în timpul uh, reuniunii COP10. Congres pe biodiversitate, Congresul pe biodiversitate ce va avea loc la Madrid ne va oferi ocazia de a căuta soluții pentru a combate pierderea biodiversității, ceea ce înseamnă că la nivel european ne îndreptăm spre găsirea de soluții. Un alt obiectiv important acest, în acest semestru va fi protecția pădurilor. După cum știți, Europa se confruntă într-o măsură din ce în ce mai mare cu catastrofe naturale, incendii forestiere, inundații, vânturi, vânt foarte puternic. Toate acestea sunt fenomene cauzate de schimbările climatice și care produc pagube foarte mari. Cartea verde pentru protecția pădurilor, care va fi prezentată în curând de către Comisie, va reprezenta baza activității întreprinse de statele membre legată de gestionarea durabilă a pădurilor. În timpul președinției noastre vom organiza o conferință ministerială pentru a analiza pro problema protecției solului. Rezultatele conferinței vor fi prezentate pentru adoptarea concluziilor la Consiliul de Mediu pe 21 iunie 2010. O altă zonă de prioritate este gestionarea resurselor de apă. Apa este un bun atât de mediu cât și social și economic. Trebuie să găsim soluții pentru problemele la care ne putem aștepta din cauza scăderii volumului de precipitații și din cauza creșterii temperaturii globale. Avem, sigur, și problema inundațiilor și a plăilor torențiale. Conferința ministerială cu privire la strategia mediteraneană găzduită de Uniunea Europeană și de țările din bazilul Mediteranei va reprezenta o ocazie excelentă pentru ca împreună să analizăm această problemă. Vom uh, reuși, uh, sperăm, să analizăm aceeași problemă și la conferința de pe 18 și 19 februarie, ce analizează problema um, apei și a cazurilor de secetă am încercat să rezum obiectivele cheie pe care le vom avea în vedere în timpul președinției noastre. Toate aceste obiective sunt uh, realizabile dacă președinția colaborează cu Parlamentul ca și cu un aliat și, sigur, cu toți membrii acestei comisii. Vă asigur, deci, că voi face tot posibilul pentru a colabora cu dumneavoastră, pentru a ne îndeplini obiectivele. Mă aflu astăzi aici și voi veni cu bucurie de câte ori este nevoie pentru a ne coordona eforturile și, până la urmă, pentru a construi o Europa sustenabilă din punctul de vedere al mediului și pe care sperăm că o lăsăm moștenire generațiilor viitoare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă ministru Espinoza. Un program foarte ambițios. Am notat 12 uh, tipuri de măsuri diferite care sunt uh, vizate de către dumneavoastră. E vorba despre măsuri uh, care trebuie să fie discutate și decise de către par Parlament împreună cu Consiliul. Astăzi, Coreperul se reînturnește pentru a discuta care sunt uh, datele pe care Uniunea Europeană le furnizează, avem acolo 20-20, 30-20 sau 40-20, să sperăm că Uniunea Europeană va vorbi cu un singur clas când vine vorba de această temă și din nou se vorbeați despre protecția modului de, mediului înconjurător. În primul și în primul rând, domnul Zeber. Și mai apoi vom completa lista. Vă mulțumesc, voi încerca să respect timpul acordat mie. Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru că a venit aici pentru a ne prezenta programul președinției spaniole. Am înțeles din intervenția ei că și după părerea domniei sale, mediul înconjurător uh, este cumva tratat în detrimentul ec- economiei și industriei. Ați văzut, doamnă ministru, cum a stat situația la uh, Copenhaga. Noi nu am avut nimic de spus. Ei bine, la nicio conferință privind mediul înconjurător, Uniunea Europeană nu reușește să vorbească cu un singur clas. Ce aveți de gând să faceți pentru a formula o poziție clară comunitară? Există în mod evident o lipsă de consens la nivelul statelor membre. Cum veți depăși această probleme? Vorbeați despre gestionarea resurselor de apă. Veniți dintr-un stat foarte însorit, care are însă puțină apă. Ați citat o serie de conferințe, însă nu ați spus nimic despre modul în care Spania încearcă să lupte împotriva penuriei de apă doriți să implementați ceva la nivel european. Avem deja un regulament cu privire la apă, am uh, dorit o introducere a unor pre- prețuri pentru apă. Care este situația în statul dumneavoastră? Știm că Spania consumă foarte multă apă datorită agriculturii extensive practicate acolo. Ce se întâmplă în Spania așadar uh, agricultorii spanioli reușesc să economisească apa sau din potrivă? Ce veți face dumneavoastră pentru a eradica din rădăcini problema aceasta? În al treilea rând, ce veți face în ceea ce privește promovarea noilor tehnologii care au drept obiectiv limitarea risipirii apei, astfel încât noi să putem depăși provocările Europe, uh, viitorului. În al patrulea rând, ne-am dorit cu toții ca în Europa să există standarde comune uh, când vine vorba de dimensiunile uh, și și condițiile în care funcționează fermele. În momentul de față există indicatori diferiți în întreaga Europa și ce veți face dumneavoastră în acest caz pentru a depăși diferențele majore? Nu pot decât să vă susțin în momentul în care spuneți că doriți să, propuneți ceva pentru deșeurile bio, de-abia aștept să ascult propunerea dumneavoastră pentru că eu o voi susține. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Zieber. Avem 20 de persoane care s-au înscris pe, ori, pe lista vorbitorilor. Închidem această listă. Dacă coordonatorii respectă termenul de două minute, vom reuși să îi auzim pe toți. Linda. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Bun venit din nou, ne-am întâlnit și la Strasbourg săptămâna trecută. Problema pe care vreau să mă concentrez este Copenhaga și perioada post-Copenhaga. Cred că nu sunt singura persoană care e acum confuzată în legătură cu ce se va întâmpla, pentru că săptămâna trecută Ivo Debor a anunțat că pe 31 ianuarie diferitele părți care au semnat acordul de la Copenhaga își vor prezenta planurile de acțiuni. După aceea am aflat că, de fapt, data de 31 e doar orientativă, flexibilă. Vreau să știu ce uh, informații aveți de la Ministrii Mediului din UE în legătură cu modul în care noi ne vom prezenta această informare, pentru că am înțeles că Franța a făcut o informare separată și cum vedeți această chestiune că avem întâlnirea de la Bonn din primăvară? Cum se va pregăti Uniunea pentru Bonn? și cum credeți că vom putea să prindem din nou având, să zicem așa, înainte de întâlnirea de la Mexic, din Mexic, pentru că am înțeles că Obama va ține un discurs aici mai centrat pe economie decât pe mediu. Deci cum vom reuși să punem din nou pe agenda internațională această problemă? Mulțumesc, Chris Davis. Mulțumesc, doamnă ministru. A fost o întâlnire crucială a uh, Comisiei uh, Consiliului privind schimbările climatice. Vreau să știu dacă președinția va încerca să obțină un context pozitiv. Să pun lucrurile în context. În context. Acum trei ani, am fost, Consiliul a fost de acord că vom uh, crea până în 2015 12 proiecte de captare de carbon și stocare de carbon, dar nu s-au prevăzut uh, fonduri pentru asta. În septembrie 2008, comisia aceasta a făcut propuneri de a folosi uh, banii din schema de comercializare cu emisii uh, și propunerea, acceptat, uh, propunerea a fost acceptată de Consiliu. A mai trecut un an și tot nu avem un acord despre cum să folosim acești bani. Deci am pierdut un an. Comisia a propus acum un proiect de decizie care va fi discutat marțea viitoare în comisia noastră și prin care păstrează controlul general privind uh, selecția acestor proiecte de, stocare, de capturare și stocare de carbon. Dar există și o propunere alternativă din partea Germaniei care încearcă cumva să renaționalizeze finanțarea. Deci să spun, aceasta e suma rezultată din uh, certificate și o să o împărțim între țări. Comisia spune în niciun caz nu vom abandona controlul la nivel european asupra acestui program demonstrativ. Uh, și voturile par să fie foarte împărțite în Consiliu. Nu putem să ne mai permitem uh, întârzieri și e prima dată după Copenhaga când putem demonstra că suntem realmente hotărâți să uh, evoluăm către un viitor fără emisii mari de carbon. Deci ce veți face ca să obțineți un rezultat pozitiv? Mulțumesc foarte mult, Sandrin Belie. Doamnă ministru, bine, venit și vă, bine ați venit și vă mulțumesc uh, pentru vizită. Președinția spaniolă are în programul său o prevedere despre protecția solurilor și asta e o știre bună. O altă veste bună, ați decis să relansați lucrările în Consiliu pe baza testului care fusese respins la sfârșitul 2007 în timpul președinției portugheze și noi credem că acesta răspunde cel mai bine provocărilor actuale, dar știm de asemenea că unele state, Franța și Germania și Marea Britanie, rămân în continuare împotriva proiectului de directivă, considerându-l prea constrângător și prea exigent. Doamnă ministru, cred că împărtășim uh, preocuparea privind nevoia de a stabili reguli comune pe teritoriul european în ce privește solurile contaminate și pentru păstrarea calității și bogăției solurilor noastre, pentru a garanta calitatea apelor și a producției noastre agricole și păstrarea patrimoniului uh, natural și sănătatea cetățenilor europeni. Domnul ministru, existând această minoritate de blocaj în Consiliu, credeți că pe 15 martie veți reuși să obțineți un acord? Și, în fine, pe ce punct, uh, cât de uh, dispusă este la compromis președinția spaniolă și care sunt uh, limitele pe care veți refuza să le depășiți în căutarea acestui compromis? Mulțumesc, este Rossi. Mulțumesc, domnule ministru, doamnă ministru, sunt destul de surprins că programul se concentrează în principal pe schimbările climatice uh, pentru COP15 și în pregătirea COP16. Sigur, există o serie de industrii care poluează și când uh, stabilim uh, caracterul uh, mai mult sau mai puțin ecologic al unui sol, asta depinde de agricultură. Cred că primii miniștri din țările noastre au discutat despre tot felul de lucruri. Cred că este important să calculăm impactul tuturor uh, elementelor de poluare, să nu uităm uh, rezidurile care poluează mările noastre. Aceasta e de asemenea o problemă importantă. De asemenea, trebuie să ne uităm mai mult spre uh, țările terțe care folosesc produse extrem de poluante, pesticide și tot felul de substanțe care sunt interzise la noi și cu toate astea ele circulă liber uh, pe mesele noastre, ca să spun așa. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie eh, examinate. Ce se întâmplă cu deșeurile nucleare, cu eh, administrarea acestora și cu formele alternative de transport eh, pe șosele, pe mare, maritime, pe căile ferate. Deci vreau să știu ce veți face pentru a oferi stimulente care să încurajeze țările să producă Uh, energie într-un mod mai puțin poluant, energie fotovoltaică, solară, mai degrabă decât energie nucleară. Sigur că uh, emisiile sunt importante, dar mai sunt și alte domenii. Spuneți-ne uh, ce faceți în aceste domenii. Mulțumesc, uh, Crista Clas. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Sunt de acord cu colegul Rossi după părerea mea, lipsesc aspectele practice care vor fi uh, puse în discuție de președinția spaniolă în, următorii, în următoarele șase luni. Ați vorbit despre sol, în același timp uh, ați vorbit însă despre apă și despre aer. Aerul și apa sunt transfrontaliere. Solul este național. Prin urmare, în acest context, trebuie să acceptăm responsabilitatea sporită a statelor membre când vine vorba de protecția și protejarea solurilor. Sper că nu va trebui să discutăm din nou la nivel european un regulament cu privire la protecția solului. În ceea ce privește biocidele și uh, regulamentul privind acestea, spuneați că vă gândiți la sănătatea oamenilor și la sănătatea mediului înconjurător. Care va fi propunerea Spaniei în ceea ce privește regulamentul privind uh, bio- biocidele? Uh, Veți cere o analiză de impact uh, din partea Consiliului? Pentru că este clar că trebuie să știm care sunt mijloacele și uh, substanțele pe care le pierdem. Uh, trebuie să ne gândim și la igiena populației, nu-i așa? Și, prin urmare, care vor, sau în ce măsură vor fi afectate standardele privind igiena în momentul în care uh, Uh, acest uh, regulament privind biocidele va fi decis. Aș fi vrut să aud câte ceva despre asta din partea dumneavoastră. Și în plus, în ceea ce privește în ceea ce privește permiterea pe piața, comisi, pe piața comi, comunitară a anumitor substanțe, uh, speram să aud mai multe din partea Spaniei. Eh, Domnul Arsenis, mulțumesc, eh, domnule președinte. Eh, sper că vă veți concentra, doamnă ministru, și asupra protecției diversității, pentru că aceasta este un mod foarte bun de a lupta împotriva poluării și, de asemenea, încep privește subiectul uh, stocării de carbon. În decembrie a existat un acord politic privind propunerea de reglementare care să stabilească obligațiile producătorilor care uh, produc uh, cherestea. Uh, ideea este să se stopeze importul uh, cherestelei uh, fabricate ilegal. Totuși, uh, rezultatul este dezamăgitor pentru că se pare că uh, nu se reușește uh, interzicerea plasării acestui tip de cherestea pe piața europeană și lasă procedurile la nivelul operatorilor înșiși, procedurile de verificare și dată fiind importanța și gravitatea despăduririi care uh, contribuie cu 20% din gazele cu efect de seră fiecare an, ar trebui să reușim să prevenim intrarea pe piața europeană a acestui acestui, acestor produse de lemn și în felul acesta am uh, contribuit semnificativ la realizarea uh, țintei 20-20-20. Aș vrea să știu opinia președinției spaniole pe acest subiect și ce veți face în legătură cu această reglementare. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Kermian Gabrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și doamnei ministru că a venit uh, să se întâlnească cu noi. E un moment dificil pentru climă și biodiversitate, provocările și mizele uh, sunt foarte mari. Cred că ați făcut o prezentare a unui program ambițios din partea președinției spaniole și vreau să vă felicit. E adevărat că biodiversitatea este esențială, ea va fi una dintre cele mai mari priorități. Ați spus că veți uh, face mai ales din biodiversitatea mediului marin o prioritate. Eu aș vrea să mă refer la speciile uh, sălbatice pe cale de uh, dispariție. Problema tonului roșu este una dintre cele mai importante. Aș vrea să știu ce veți face în Consiliu. Adevărat că italienii au spus că ar fi favorabil în interziceri de pescuit și la fel poate și Franța. Deci țările mediteraneene în sfârșit, uh, par să se uh, alieze. Vreau să știu ce veți face în această privință. Mulțumesc. Mulțumesc. Pas Ecort. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, că sunteți astăzi aici și că dați dovadă de un program, că veniți cu un program foarte ambițios. Sunt aici, doamnă. Unii dintre Colegii mei s-au referit deja la perioada post-Copenhaga. Eu aș zice mai degrabă că e perioada pre-Mexic. Pentru că ar trebui să vedem cum ne vom avea o performanță mai bună la conferința de la Mexic, din Mexic. Uh, toată lumea e de acord că rolul Europei trebuie să crească, dar uh, nu înțelege toată lumea că e foarte urgent, că trebuie să acționăm foarte rapid și nici aici n-aud uh, foarte multe informații în legătură cu planurile concrete ale președinției spaniole de a îmbunătăți rolul Europei și dacă vedeți această dezbatere, dacă să fie 20% sau 30% reduceri de emisii, uh, vă, vă dați seama că Europa n-a învățat prea mult din eșecurile trecutului. Am următoarea, uh, următoarea întrebare pentru președinția spaniolă. În primul rând, toți suntem de acord că Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, dar cine va fi uh, această voce cui va cere președinția spaniolă să o facă. În al doilea rând, țările cele mai importante s-au întâlnit weekendul trecut și au spus vrem să avem o discuție la Națiunile Unite, o întâlnire a Națiunilor Unite în martie. Cred că e o idee bună, dar atunci uh, și noi trebuie să contactăm aceste țări, Uniunea trebuie să contacteze aceste țări, să le spună vrem să colaborăm pe aceste probleme importante. Aveți, lua această inițiativă uh, pentru întâlnirea din martie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Nick Griffin. Mulțumesc! Domnul ministru, ieri trei uh, oameni de știință germani au scris un articol der, în Der Spiegel care uh, critică foarte puternic institutul uh, care face studii legătură cu rapoarte în legătură cu încălzirea globală și uh, adesea uh, și spune că adesea acest uh, institut face rapoarte care nu permit sistemul peer review și una dintre aceste afirmații din rapoarte se referă la legătura dintre focurile, de, incendiile de pădure și schimbările climatice și e vorba de un raport speculativ bazat pe, care nu este bazat pe Uh, informații științifice. Veți uh, face o investigație în legătură cu știința uh, dubioasă a acestui institut sau nu? În al doilea rând, am primit scrisoare din, scrisori din partea unor britanici care trăiesc în Spania și a căror viață e distrusă pentru că li se distrug casele, li se demolează casele conform unei legi din 1998 privind protecția zonelor costiere. Parlamentul a votat un raport săptămâna trecută în care se spune că Spania ar trebui să nu mai facă acest lucru și drepturile proprietarilor să fie respectate. Drepturile acestea nu sunt respectate, sunt ignorate. Nu vi se pare ciudat că țara care are președinția Uniunii Europene ignoră Parlamentul? Veți acționa pentru a îndrepta această nedreptate? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Așadar, am uh, avut primele 10 întrebări. Acum o să vă rog să răspundeți la ele. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde într-adevăr la aceste întrebări și voi încerca să intru mai în detalii cu privire la informațiile pe care le-am dat la început. Domnul Siva a vorbit, Siva a vorbit despre Copenhaga și recunosc, poate că nu am intrat uh, prea mult în detalii în prima prezentare, însă fusesem prezent la Strasburg, la plenară, și am încercat să diversific puțin temele prezentărilor mele. Dar să vă spun ce dorim și ce trebuie să facem împreună după Copenhaga, Parlamentul, Consiliul și președinția. Din punctul de vedere al președinției, trebuie spus că nu putem să ne relaxăm și nici să cădem în uh, melancolie. Nu e cazul să ne gândim ce s-ar fi putut face la Copenhaga, ci să trecem mai departe, cum spunea domnul Eckhart, și să ne gândim la Mexic. Pentru Mexic va trebui să acționăm în două direcții. Pe de o parte, pe plan internațional, pentru a ne menține poziția de lider și pentru a ne asigura că ajungem în Mexic cu o poziție mult mai puternică pe scena internațională, depășind diferendele de opinie care au existat până în prezent. Însă pentru asta trebuie să muncim din greu, trebuie să facem eforturi cu toții în Europa, pentru că și anterior am avut o poziție de lider și mulțumită Uniunii Europene am avansat chiar și la Copenhaga, lucru pe care e important să-l recunoaștem pentru că am colaborat. Am reușit să evităm un dezastru total la Copenhaga. Există și reuniunea de la Coreper, care se desfășoară acum și am rezultate proaspete de acolo. Dacă îmi dați voie, aș vrea să vi le prezint chiar acum. Am textul chiar în față. În urmă cu câteva clipe, reuniunea Coreper a căzut de acord să transmită o scrisoare din partea președinției și comisiei pentru a confirma faptul că Uniunea Europeană se asociază acordului de la Copenhaga și dorim să ne confirmăm angajamentul de a reduce emisiile din partea Uniunii Europene. Avem obiectivul de 20%, unul independent și o țintă asociată de 30%. Tocmai s-a ajuns la acest acord în unanimitate, ceea ce înseamnă că putem spune că iarăși uh, vorbim uh, cu toții într-un glas. În ceea ce privește contextul internațional, trebuie să ne concentrăm nu doar asupra Statelor Unite, așa cum cred unii, poate nu unii de la Parlament, dar alții din alte foruri, Trebuie să facem eforturi uh, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare și țările emergente. E un lucru pe care putem să-l facem. Și trebuie să facem efortul rapid pentru a obține acordul pe care îl dorim la, în Mexic, un acord obligatoriu care să ducă la o reducere a emisiilor globale pentru că putem să stăm noi și să vorbim despre schimbările climatice cât vrem, dar trebuie să ne dăm seama că nu e vorba doar de Europa, nu e vorba doar de una din uh, cele 27 de țări ale Uniunii Europene, ci despre, e vorba despre o politică globală la care trebuie să adere toată lumea, cetățeni, instituții, guverne. Toți trebuie să colaborăm pentru a ne atinge obiectivele propuse. Și, în primul rând, obiectivul este o planetă care să producă mai puține emisii de carbon și să consume mai puțin carbon. Domnul Sieber a vorbit și despre obiective referitoare la apă. Apa reprezintă un bun din ce în ce mai prețios și mai rar indiferent uh, unde ne aflăm în Uniunea Europeană. E adevărat că anumite țări resimt impactul lipsei, penuriei de apă mai tare decât altele. Dar uh, cu toții vom fi atinși mai devreme sau mai târziu de această problemă. Nu e vorba doar de penuria de apă, ci și de alte fenomene pe care le vedem în fiecare zi într-o singură săptămână, în aceeași săptămână, într-o într săptămână s-ar putea să fie secetă severă într-o parte a Europei și în săptămâna următoare zona respectivă să fie inundată. Trebuie să luptăm împotriva acestor uh, fenomene sau măcar să le reducem impactul. Cum putem reduce consumul de apă? Sunt două puncte importante aici. În primul rând, trebuie să ajungem la o reducere transfrontalieră, la o reducere a consumului zilnic de apă și să ne gândim și la operatorii economici din toată Europa la consumul acestora. Trebuie să folosim și tehnologiile noi care permit reciclarea apei uzate. Întâi um, epurarea și apoi tratarea, stații de desalinizare pentru apele marine. De asemenea, trebuie să folosim în mai mare măsură noile tehnologii eficiente, vorbim despre utilizarea industrială, despre irig, sistemele de irigații. Toate acestea ar trebui să ne asigure apă de bună calitate. De exemplu, dacă ne gândim la un oraș din orice țară europeană, în care se înregistrează venituri mari din turism un astfel de oraș pe timpul verii, pe perioada concediilor, uh, în orașul respectiv cu siguranță se consumă un volum mai mare de apă decât în restul anului. Dacă se epurează și tratează și apoi reciclează uh, această apă, s-ar putea menține un echilibru mai bun în ceea ce privește cantitatea de apă utilizată. Asta e și ideea, de altfel. Și să nu uităm că mai există și alți factori care influențează situația. Poate factori mai degrabă sezonieri și care totuși au importanța lor. Mă gândesc aici la reîmpădurirea regiunilor muntoase. Trebuie de asemenea să protejăm zonele de graniță ale bazinelor hidrografice, ale tuturor râurilor din Europa. Și să vedem și ce se întâmplă cu fenomenele extreme. În acest caz, dorința noastră este să diminuăm uh, efectele negative ale inundațiilor sau perioadelor de secetă. Și deja există sisteme de luptă împotriva secetei în anumite țări, însă suntem de părere că avem nevoie de o reacție generalizată la nivel european pentru a pune în aplicare aceste planuri și să protejăm de asemenea zonele inundabile uh, care apar în directiva cadru a apei. Sunt anumite zone deja incluse acolo, însă trebuie să ne suplimentăm eforturile pentru a ne proteja și pentru a ne pregăti um, eforturile de finalizare a directivei cadru privind apa în 2010. E vorba de activități complexe și ne-ar fi de ajutor dacă am include teme suplimentare în discuție. Trebuie să modificăm, să extindem, să ameliorăm domeniul de aplicare a directivei cadru privind apa. Doamna McCavan s-a referit la realizările de la Consiliul European și s-au menționat anumite cifre. Eu v-am uh, prezentat uh, rezultatele de acum ale reuniunii cu Reper. Vă înțeleg uh, preocupările și sunt de acord cu ele. Însă, din fericire, acestea, aceste probleme, acest obstacol este deja în urma noastră, l-am depășit și sper că sunteți de acord că formăm un front comun și așa va fi și pe viitor. Legat de intervenția domnului Davis, care s-a referit la lupta împotriva schimbărilor climatice și captarea și stocarea carbonului, cele două subiecte care sunt legate. Vorbim despre perspectivele de viitor și despre faptul că Uniunea Europeană investește în aceste tehnologii. Vom face toate eforturile pentru a ne asigura că avansăm, că progresăm. S-au luat uh, anumite decizii cu privire la amplasarea proiectelor. O parte a proiectelor pilot sunt deja în derulare. Și în prezent nu putem uh, spune cu 100% uh, sigur dacă aceste proiecte vor fi o reușită. Însă este totuși o zonă importantă de investiții din Europa pe care o susținem și trebuie să mergem mai departe pe drumul pe care am pornit. În același timp, să nu uităm partea de inovație, cercetare și dezvoltare. Pentru că dacă ne gândim ce se întâmpla acum 20 de ani, pe atunci ne era greu să ne închipuim că peste 20 de ani vom comunica uh, aproape exclusiv prin intermediul e mail pe vremea când uh, faxurile erau la putere. Tot așa, acum tehnologia de captare și stocare a carbonului mi se pare foarte avansată, însă Trebuie să ținem minte cât de importante sunt inovațiile, cât de importante este cercetarea și dezvoltarea pentru uh, progresul societății în general și pentru îmbunătățirea vieții pe viitor. În ceea ce privește solul și poluarea, în prezentarea mea am încercat să transmit mesajul că suntem conștienți de faptul că anumite state membre se confruntă cu dificultăți pe acest front. Asta nu înseamnă că nu vom face toate eforturile pentru a rezolva problema. Politica europeană în domeniul solului a reprezentat un punct de maxim interes pentru Comisia Europeană când aceasta, așa, când aceasta a început pregătirea primului document de lucru, înainte de președinția spaniolă. Și Spania, chiar înainte de a ajunge la președinție, a considerat acest pachet legislativ ca fiind unul prioritar și am încercat să deblocăm, uh, să dezamorsăm conflictul. Însă, sigur că mai sunt încă multe de făcut. În după amiaza aceasta avem o reuniune tehnică de lucru cu mai multe state membre care se confruntă cu probleme în acest domeniu. Și vom uh, reveni la toate aceste aspecte problematice pentru a ne reuni eforturile. La fel am făcut și în cazul pachetului aer și pentru zgomă. Avem dialog mai bun și un consens uh, sporit. Domnul Rossi vorbea despre industrii poluante prin uh, emisii din transporturile rutiere și a vorbit de asemenea despre energia fotovoltaică. Sunt foarte multe lucruri care se, multe lucruri care se pot face pentru a îmbunătăți starea mediului în Europa și la fel sunt multe care se pot face pentru a îmbunătăți problema, stare, situația în cazul schimbărilor climatice. Sunt multe de spus aici, însă în ceea ce privește transporturile rutiere, putem uh, trage o paralelă. La Parlamentul European s-a discutat despre transportul aerian, transportul maritim. E vorba de pași mici pe care însă trebuie să-i continuăm în viitor Ați vorbit, domnule, și despre energia fotovoltaică și sunt convinsă că sunteți de acord cu mine că putem la fel de bine să vorbim despre energiile regenerabile. În Europa facem deja parte din avangardă în ceea ce privește energiile regenerabile și cu siguranță că sunteți de acord cu mine că vom reuși nu doar să atingem ținta de 20% până în 2020 pentru folosirea energiilor regenerabile, însă dacă continuăm în același ritm ca și până acum, vom putea chiar să depășim această țintă. Și i-am răspuns și doamnei Clarkson, care vorbea despre apă, aer și responsabilitatea imensă pe care o are Uniunea și pe care o au toate statele membre. Domnul Arsenis s-a referit la biodiversitate. Este într-adevăr o problemă foarte importantă. Poate că am trecut puțin cam repede peste toate aceste teme în prezentarea mea despre prioritățile președinției spaniole. Însă avem niște obiective clar stabilite ale președinției. Dorim o provocare globală în ceea ce privește biodiversitatea pentru perioada post-2010 o altă prioritate este revizuirea planului strategic cu privire la Convenția privind biodiversitatea. O a treia țintă, la scop ar fi să preluăm uh, concluziile de la negocierile internaționale cu privire la accesul la resurse energetice și să facem distribuirea acestor resurse de energie. Dorim de asemenea o platformă internațională pentru a ameliora interacțiunea între sfera științifică și cea politică în ceea ce privește biodiversitatea. Poate că aceasta este una dintre cele mai inovatoare idei pe care le-am adus. Și a cincea temă, cu siguranță nu ultima ca importanță, este să se îmbunătățească, să se sporească cunoștințele cu privire la repercusiunile economice ale pierderii biodiversității. O altă temă propusă în contextul biodiversității este una discutată chiar azi dimineață la comisia dumneavoastră, tonul roșu și CITES. S-a discutat despre CITES de dimineață. Vreau să fiu uh, respectuoasă față de Parlament, față de Consiliu, față de Comisie. Așteptăm uh, o comunicare din partea Comisiei pe această temă. Avem o propunere din partea Comisiei care va veni cât de curând și vom putea continua discuția pe baza documentației uh, respective și apoi vom lua o decizie unanimă pe acest subiect. Apoi, un alt deputat a vorbit despre biodiversitate și incendiile forestiere. Poate că nu am răspuns, uh, poate că nu am uh, spus lucrurile destul de clar. Eu nu aveam intenția să spun că schimbările climatice provoacă mai multe incendii forestiere decât în trecut. Vreau să spun însă că avem o problemă gravă cea a incendiilor forestiere în multe părți ale Europei și aceste incendii cauzează o pierdere gravă de biodiversitate. Statisticile arată că multe dintre aceste domenii afectate de incendiile forestiere fac parte din uh, sfera Natura 2000 și repercusiunile pierderii biodiversității și incendiilor forestiere duc și la o pierdere a fondului forestier. Și asta sigur că afectează schimbările climatice. Ideea mea era că incendiile forestiere se leagă de schimbările climatice și mă iertați dacă nu am explicat destul de clar ce vreau să spun în uh, partea introductivă. Dacă lucrurile în continuare nu sunt clare, pot să, să revin la acest subiect cu mai multe detalii. Multe observații concrete. Domnul Zibă a vorbit despre IPCC. Sigur că dorim cât mai rapid un acord între Consiliu și Parlament cu privire la directiva privind emisiile industriale. Este vorba de o piatră de temelie și dorim să continuăm eforturile în timpul președinției spaniole. Înțelegem cât de importantă este această directivă IPPC și este foarte important să ajungem la un acord, pentru că pozițiile Parlamentului și Consiliului sunt divergente în mare măsură. Însă dacă avem dialog, dacă avem flexibilitate și dacă nu uităm care ne este obiectivul final și dacă fiecare parte lasă câte puține la ea, probabil că ne vom uh, întâlni undeva la mijloc și vom avea un acord în termen destul de scurt. Alte subiecte semnalate. de natură mai degrabă generală, deși sunt importante pentru Spania. Vreau să spun de altfel că eu reprezint președinția spaniolă a Consiliului, însă, firește, că legisla legislația referitoare la zonele de coastă este foarte importantă pentru mine. Nu vreau să se creeze uh, confuzii între Spania ca țară membră și Spania ca țară ce deține președinția. Vreau să vă spun tuturor că guvernul spaniol a redactat acest act legislativ cu privire la zonele de coastă în 1988. Și acest act legislativ a reprezentat un precursor global și continuă să fie un document de referință, pentru că în 1988 a fost o mare inovație. Cred că principiul uh, din legislația curentă, principiile de acum sunt mult mai, uh, mai relevante. Ne gândim la impactul schimbărilor climatice asupra zonelor rurale și asupra întregului patrimoniu cultural și rural. Sper că am fost suficient de clară. Am vrut să, vă, să încerc să vă explic ce înseamnă această lege, dar ea se separă puțin de președinția spaniolă, pentru că nu dorim să apară conflicte sau confuzii în ceea ce privește temele și principiile pe care le apăr eu aici. Nu apăr doar interesele Spaniei, ci mai degrabă și în primul rând interesele Uniunii Europene în ansamblul său. Un ultim punct se referă la biocide. Regulamentul privind biocidele. Hmm, o întrebare a doamnei Clarks. Clarks. Președinția spaniolă dorește de asemenea să meargă mai departe cu această discuție cu privire la proiectul de regulament la nivelul Consiliului și trebuie să fim foarte conștienți de procesul care s-a încheiat, abia s-a încheiat în Parlament. Dorim să dedicăm cât mai mult timp acestei discuții la Consiliu și să avansăm spre un acord la Consiliu. Însă, există o legătură și cu discuția care s-a purtat la Parlament. Dorim să se facă o evaluare clară dezbaterii, a procesului și sunt mai multe aspecte importante aici. Ar fi aplicarea cum ar fi aspectele de substanță, de fond, legate de substanțele biocide, Trebuie să clarificăm criteriile de excludere a anumitor substanțe active pentru scopuri sanitare, dar și, pentru scopul, și în scopuri de mediu. Mai avem și problema substanțelor active în ceea ce privește impactul de mediu și sanitar lucruri care trebuie legate de discuția care s-a purtat. Ai, ce scuze, doamne Clax, pentru că am spus că e domn. Vă mulțumim, doamnă ministru. Un timp record. Un timp record în uh, timpul pe care l-ați folosit pentru a răspunde la întrebări. Veți avea mai puțin timp la dispoziție data viitoare. Doamna Mocunaite are cuvântul. Vă mulțumim, doamnă ministru, pentru inițiativa de a veni aici și de a ne prezenta programul președinției spaniole. Protecția mediului înconjurător este importantă pentru noi toți. Este clar că trebuie să vorbim despre energiile regenerabile. Spania, în domeniul energiei solare și eoliene, este un lider, însă în celelalte, când vine vorba de celelalte energii regenerabile, situația nu este la fel de bună în Spania. În uh, mod clar trebuie să schimbăm situația. În multe, stat, în multe state membre însă există o reticență în ceea ce privește uh, Uh, lupta pentru promovarea energiilor regenerabile. Și acum întrebarea mea, doamnă, președ... doamnă ministru, aveți măsuri uh, la, pe care doriți să le implementați astfel încât statele membre să fie obligate într-un fel să se gândească și la implementarea uh, sau utilizarea regi, energiilor regenerabile. În al doilea rând, există nu doar uh, studii independente când vine vorba de schimbările climatice. Criteriile incluse în legislația comunitară sunt întrunite în cazul studiilor demarate de către organisme acreditate, dar când vine vorba despre studiile demarate de uh, diferite comunități care, sau organisme care nu au nimic de a face cu Uniunea Europeană, e clar că aceste rezultate nu sunt neapărat cele mai obiective. Prin urmare, avem nevoie de niște studii în mod clar independente și de aceea vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la studiile desfășurate și independența lor. Vă mulțumesc! Domnul Prodi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim uh, că ați venit în fața comisiei noastre. Trebuie să recunosc că sunt foarte încântată, încântată de faptul că Spania luptă pentru protecția solului și uh, pentru Cartea Albă privind adaptarea la schimbările climatice. Încă o dată, dați-mi voie să accentuez importanța rediscutării acestor teme. Dacă ne confruntăm cu eroziunea solului, ne dăm seama cât de importante sunt măsurile de prevenire a unor asemenea evenimente, precum și pre- măsurile de prevenire a incendiilor. Ați vorbit și despre incendiile forestiere. E clar că trebuie să uh, găsim măsuri de reducere a efectelor negative ale incendiilor forestiere. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că schimbările climatice reprezintă o temă globală. Lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să se bucure de sprijinul tuturor cetățenilor lumii. E clar, avem nevoie de o acțiune diplomatică în care să vizeze obiectivele pentru mediul înconjurător și, în același timp, avem nevoie de o influențare a concluziilor de la Bali, pentru că chiar dacă există diferite abordări, diferite graduri de responsabilitate, eu unul nu am fost la Copenhaga și nu cred că propunerile noastre au fost neapărat uh, cele mai bune dacă era să obținem rezultatele pe care le scontam. Mai există de asemenea și o serie de fenomene contrastante în aceste negocieri. Uh, China este inclusă în, stat, în categoria statelor în curs de dezvoltare. În același timp, există o campanie menită a determina Statele Unite ale Americii să accepte limitele obligatorii. Vă mulțumim, domnul Perero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre întrebările pe care vreau să le adresez și-au găsit deja răspunsul, dar vreau să îmi permiteți a face două comentarii. Trebuie să ne bucurăm de cele care au fost spuse, însă asta nu înseamnă că în momentul acesta trebuie să ne relaxăm când vine vorba de schimbările climatice, nu avem uh, de-a face cu o singură poziție. Adesea, o poziție este confundată cu ideea de a vorbi cu un glas, adică se întâmplă adesea să vorbim cu un glas, dar în același timp să se audă multe ecouri, ecouri care depășesc intensitatea glasului respectiv. Și tocmai de aceea situația aceasta trebuie să se schimbe, să fie corectată înainte de conferința de la, din Mexico. Din Mexic. Și tocmai de aceea, doamnă ministru, vă rog să vă implicați într-o manieră activă în lucrările de pregătire a conferinței din Mexic. În ceea ce privește gestionarea resurselor de apă, da, pot accepta lucrul acesta, însă tocmai în bazinul Mării Mediterane ne confruntăm uh, cu ariditatea de asemenea. Președinția spaniolă trebuie să găsească răspunsuri și pentru această problemă protejarea pădurilor, e clar că trebuie să discutăm și despre asta, trebuie să discutăm despre biocide, trebuie să vorbim despre solidaritate la nivel european. Vorbim adesea despre aceste teme, însă adesea, adesea nu reușim să găsim soluții pentru aceste probleme. Și tocmai soluțiile acestea sunt necesare pentru a sprijini de asemenea și ideea de sol- solidaritate. Avem acum tratatul de la Lisabona și e clar că avem nevoie de solidaritate mai puternică. Vă mulțumesc! doamna Cortines. Vă mulțumesc, doamna ministru. Sunt foarte încântată de faptul că doamna ministra, ministra a venit aici, în fața noastră. Fac parte dintr-un alt partid politic, însă sunt sigură că putem colabora. Acum putem să implementăm o politică pentru bazinul Mării Mediterane și, de asemenea, pentru o logică la nivel european, o logică care nu există. Sunt de 10 ani în Parlamentul European și îmi dau seama că, în continuare, este necesar uh, ca Parlamentul, ca uh, Parlamentul să arate de fiecare dată statului care deține președinția cât de mari sunt problemele din sudul Europei. Avem de-a face cu inundații, cu ariditate, etc. Există un, uh, situația de acolo este mult mai gravă decât în multe alte state și zone ale Europei. În orice caz, doamnă ministru, vă sprijin când vine vorba de Marea Mediterană, e clar că dumneavoastră sunteți pregătită, cunoașteți situația de acolo se vorbea de asemenea despre cercetare. Da, cercetarea trebuie să sprijine procesul de luare a deciziilor și avem nevoie de cercetări pe bazinul Mării Mediterane, cercetări care încă nu au apărut. Și aceste cercetări sau rezultatele acestor studii trebuie să facă obiectul și să influențeze într-un mod decisiv politicile asumate. E clar că avem nevoie de un principiu sistemic pentru politica privind protecția mediului înconjurător. În ceea ce privește protecția solului și, de asemenea, protecția peisajului, avem nevoie de un uh, principiu de bază. Uh, mai puțin CO2, uh, CSC, toate acestea trebuie să fie incluse în ideea de protecție al mediului înconjurător și vreau să vă întreb în acest sens dacă există activități de acestea integrate. Aici în în Parlamentul European nu înțelegem cât de importantă este agricultura pentru CSC. Nu știm care este legătura între folosirea legală sau ilegală a apei și agricultură. De asemenea, nu înțelegem care sunt implicațiile tot, tuturor met- metodelor folosite pentru îmbunătățirea recoltelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează doamna Sabal. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru. Sunt încântată de cele spuse de dumneavoastră. Am auzit multe despre protecția pădurilor în intervenția dumneavoastră și acum întrebările concrete. președinția spaniolă se gândește și la aspectele socio, social-economice ale protecției pădurilor. Vă mulțumim. Urmează doamna Estrela. Vă mulțumesc, doamnă ministru, vă felicit pentru programul, lui, pentru programul dumneavoastră ambițios. Vă mulțumim de asemenea pentru viziunea globală și integrală a acestui program al Spaniei. Toate stau în strânsă legătură unele cu celelalte. Gestionarea apei, protecția și protejarea solului, lupta împotriva schimbărilor climatice, combaterea catastrofelor naturale, toate acestea sunt interconectate. Catastrofele naturale apar din ce în ce mai des și sunt din ce în ce mai grave sau efectele lor sunt din ce în ce mai um, grave. Doamna ministru, ați spus că există îndelungate perioade de secetă, urmate la scurt timp de perioade în care ploile sunt foarte intense, iar aceste perioade de ploi intense sunt urmate de incendii forestiere. În pachetul privind energia și clima, care a fost deja adoptat, am pus uh, accent pe eficiența energetică și pe folosirea energiilor regenerabile. Parlamentul European însă, pe de altă parte, spre deosebire Consiliu, a uh, propus crearea unui oficiu care să se ocupe de combaterea aridității și a secetelor. Doamnă ministru, care sunt măsurile la care vă gândiți uh, pentru a promova combaterea catastrofelor nat- naturale, în special inundații, incendii, uh, catastrofe naturale care au efecte negative din punct de vedere social și economic în întreaga Europa. Domnul Schlitter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, încântat de faptul că Spania, datorită politicii dumneavoastră privind uh, protecția mediului înconjurător, a, și-a scăzut emisiile de dioxid de carbon. Însă, uh, Spania, împreună cu alte nouă state membre, e mult sub uh, obiectivele stabilite la nivel uh, internațional prin intermediul uh, protocolului de la Kyoto în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Uh, ce aveți de gând să faceți pentru a schimba această situație? Dumneavoastră, în al doilea rând, sunteți ministru al agriculturii de asemenea și noi discutăm uh, despre o propunere a Consiliului cu privire la un regulament uh, referitor la transportul animalelor vii. Ce va face președinția? Va veni la rândul său cu o propunere sau uh, va sprijini uh, alte propuneri. În orice caz, ideea este aceea de a îmbunătăți condițiile în care sunt transport, uh, transportate animalele. Ultima întrebare din Spania. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte succintă pentru că mm, cred că s-au pus mai mult sau mai puțin toate întrebările. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă, în timpul căreia ați ridicat problema produselor chimice și cred că Consiliul ar trebui să, se facă, să sugereze să se facă un uh, studiu de impact economic asupra acestor două propuneri legislative, pentru că, sigur, avem o listă întreagă de substanțe, dar cred că putem să ne uităm la substanțele pe care Organizația Mondială a Comerțului nu le va permite. Vor fi foarte multe, pentru trebuie făcute multe inspecții, multe verificări care nu s-au făcut în țările noastre. Cred așadar că este absolut, absolut crucial să avem studii de impact și să propuneți acest lucru Consiliului. Uh, de asemenea, ați vorbit despre protecția pădurilor noastre și cred că de asemenea trebuie să ne uităm la problema reîmpăduririlor. Este utilă în combaterea uh, schimbărilor climatice și îmbunătățește uh, situația. Politica noastră uh, forestieră cred că a fost redusă la măsuri uh, secundare și s-a uh, aprobat un raport în care se cerea să avem o politică europeană forestieră reală. Credeți că este necesar să facem ceva de genul acesta, să avem o politică chiar europeană? Mulțumesc că a fost a doua serie de întrebări. Sunt uh, foarte strict din punct de vedere al timpului. Deci avem cam 10 minute în care să răspundeți, doamna ministru. Vă rog. O să încerc uh, să nu folosesc decât aceste 10 minute, domnule președinte. Unul din subiectele ridicate se referă la energii uh, regenerabile. Energiile regenerabile reprezintă, cred eu, un angajament politic european și, cum spuneam, vrem să realizăm 20% energii regenerabile până în 2020. Abordarea de până acum a statelor membre a fost destul de diferită. Trebuie să realizăm că anumite tipuri de energie sunt legate de geografia unei anumite țări. Cred că anumite țări care au uh, resurse naturale mai bogate sunt într-o altă situație. De exemplu, energia solară. Nu putem vorbi despre aceleași condiții în țări mediteranene și țări din nordul Europei. Deci trebuie să fie uh, anumite compensații. De exemplu, țările nordice ar trebui să meargă mai degrabă spre energia produsă de vânt, energia eoliană, decât energia solară. Voi transmite, eh, voi, voi, eh, îmi voi nota tot ceea ce mi-ați spus, toate sugestiile pe care mi le-ați făcut. Cred că nu trebuie să împărtășim doar energie, trebuie să împărtășim și informații, pentru că asta ne va permite să ne realizăm eh, țintele, să ne atingem țintele, ceea ce cred că vi se pare important tuturor. De asemenea, s-a făcut referință la uh, studiile de impact de mediu. Cred că mai uh, întâi trebuie să ne asigurăm că legislația pe care o avem este implementată corespunzător. Cu alte cuvinte, uh, legislația până acum n-a fost în mod necesar și bine aplicată. Sigur, legislația comunitară Uh, are nevoie de foarte multă evaluare, de multă cooperare publică în procesul de evaluare. Pentru că asta contribuie de asemenea la transparență. Nu ne gândim doar la oamenii care lucrează la studiile de, de impact de mediu, ci și la modul în care se dă informația uh, publică, pentru că așa se uh, realizează transparența. Așa ne asigurăm că problemele uh, pe care le abordăm uh, sunt uh, rezolvate corespunzător. De asemenea, în acest moment vorbim despre studii de impact de mediu în contexte transfrontaliere. Și ce facem este să trecem dincolo de Europa ca zonă geografică am menționat transparența și n-ar trebui să ne gândim că dacă o țară europeană care are un vecin non-membru al Uniunii Europene uh, nu trebuie să ia în considerare și acest lucru în studiile de impact de mediu. Există anumite state membre și pot să vă dau informații detaliate despre asta. Dacă vă uitați la pagina lor uh, de uh, internet veți vedea o colecție a tuturor uh, studiilor de impact de mediu și orice cetățean care are acces la internet poate să le consulte. Deci vă ofer această posibilitate. Deci dacă sunteți interesați, aș putea să, aș fi foarte fericită să vă uh, ofer uh, aceste informații. Domnul Prodi s-a referit la soluri, la problema solurilor. Cu siguranță intenționăm să ne ocupăm de acest lucru. Ați menționat de asemenea și problema uh, secetei. Aici cred că este important să ne uităm ce putem face. Dacă avem uh, o situație de secetă, ideea este ca Europa să aibă un plan strategic, nu contează cum se va numi, dar să fie un program strategic de luptă împotriva uh, acestui fenomen, ca să ne asigurăm că niciun cetățean european nu va suferi de lipsă de apă. În același timp, trebuie să lucrăm pe toate politicile care trebuie uh, lansate pentru a ne asigura că nu se repetă aceste situații sau cel puțin că ele sunt cât mai rare și că facem tot ce depinde de noi ca să luptăm cu schimbările climatice. Cred că aceasta este cea mai bună soluție și cel mai bun instrument pe care îl avem. De asemenea, sunt complet de acord cu dumneavoastră Și asta e un lucru pe care l-am spus în uh, primul discurs pe care l-am ținut în Statele Unite. Vorbeam despre țări în curs de dezvoltare și țări emergente, dar vreau să spun din nou că lupta împotriva schimbărilor climatice este una globală. Aveți absolut dreptate în ce ați spus, însă noi, uh, Europa, trebuie să continuăm să lucrăm asupra acestor probleme. Nu putem uh, permite nimănui să își uh, să nu-și asume responsabilitățile, trebuie să ne asigurăm că toți ceilalți ne urmează, că suntem lideri, noi, Europa, că nu continuăm să fim doar pionieri, dar că ne asigurăm și asupra faptului că noi suntem lideri în această competiție internațională. De asemenea, aș vrea să-mi exprim acordul total cu ceea ce ați spus în legătură cu faptul că adesea amestecăm uh, conceptele. O, o voce, să vorbești cu o singură voce un lucru, să ai o poziție comună cu totul altceva. Sunt interese diferite în Europa, dar trebuie să ne concertăm eforturile și vă asigur că noi, președinția, vom transmite un mesaj unic Uh, și care, la care vom contribui cu toții, un mesaj care, cred, va putea exprima consensul uh, și acordul cu Parlamentul, ideea, ideea principală fiind că vrem să facem progrese treptate, poate uneori vom face pași mici, dar măcar vom fi siguri că facem acești pași și vom face progrese care să ne asigure că noi în Europa luptăm cu uh, criza, cu schimbările climatice și să ne asigurăm că și în alte părți ale lumii se întâmplă același lucru. Sigur, data cea mai importantă a acestui an este uh, cea legată de conferința de la Mexic, din Mexic. De asemenea, domnul Cabillo s-a referit la uh, lipsa resurselor de apă în bazinul mediteranean. Foarte rapid aș vrea să vă reamintesc că în 2007 Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind uh, sărăcia resurselor de apă și uh, secetă și a făcut propuneri politice la nivel uh, național, regional și european de luptă împotriva acestor fenomene. În acel moment uh, exista un mare interes să se creeze un grup de lucru pe această temă, uh, mai ales în Spania, Franța, Italia și la Comisia Europeană și grupul de lucru a, a fost creat și a făcut recomandări pentru o planuri de administrare, de management. Totuși, din punct de vedere al președinției spaniole, îmi dau seama că Mediterana, zona mediteraneană, are niște caracteristici speciale și, sigur, trebuie să dăm mai mult, un impuls mai puternic uh, procedurii de luare a deciziilor și strategiilor care ar reduce impactul social, economic și de mediu al acestor uh, situații de secetă care apar uh, în Europa și mai ales în zona mediteraneană. Există o serie de referințe uh, pe care le-am făcut în uh, discursul meu, puncte care ne vor ajuta să facem progrese pe acest subiect. Doamna Gutierrez a menționat nevoia de cercetare și evident este absolut crucial. Am spus în prima mea intervenție, atunci când vorbeam despre uh, stocarea uh, carbonului, capturarea și stocarea carbonului, că tot ce, toate lucrurile la care uh, ne referim atunci când vorbim de mediu au legătură cu cercetarea. Și am avut ocazia să iau parte la o întâlnire ieri în Spania referitor la probleme de biodiversitate și cred că uh, o legătură între această chestiune și ce s-a spus astăzi aici reiterează faptul că avem nevoie de o platformă internațională pe biodiversitate. Și ăsta e doar un exemplu punctual care subliniază ce ați spus. În ce privește agricultura, uh, nu mai am timp, domnule președinte, îmi pare rău, dar în ce privește agricultura, uh, am, ocazia, am avut ocazia să menționez acest lucru, voi avea ocazia să mm, spun acest lucru și la Comisia Agri în această după amiază, am încorporat problema schimbărilor climatice în tematica agricolă și vom căuta cooperare pe toate chestiunile legate de beneficiile de meniu și reducerea efectelor negative și impactului negativ. Am încercat să fiu succintă, dar sigur în această după amiază voi avea mai multe ocazii de a uh, trata toate aceste chestiuni. În ce privește bunăstarea animalelor în timpul transportului? Uh, S-a referit unul dintre membrii la acest subiect. Avem uh, aici câteva chestiuni care au legătură cu animalele. În ce privește transportul și protecția animalelor, pe de o parte e vorba de uh, animale de companie, și consider că ar trebui să putem obține un acord cât mai repede pentru ca o nouă reglementare să intre în vigoare la 1 iulie și de asemenea avem directiva, proiectul de directivă privind sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor folosite pentru scopuri științifice. Cred că există un acord politic cu Parlamentul pe uh, partea tehnică și încă mai uh, avem aspectul de comitologie în așteptare, care este legat de tratatul de la Lisabona. Pe de altă parte, avem și problema etichetării în contextul uh, bunăstării animalelor. Înțelegeți foarte bine ce facem și cred că trebuie să facem un efort Cred că a existat o dezbatere similară și aici în legătură cu etichetarea și bunăstarea animală. Și cred că este important să nu creăm și mai multe confuzii, ci să ușurăm situația consumatorilor, ca aceștia să înțeleagă mai ușor ce feluri de produse au fost incorporate, au fost introduse în alimente. Avem legislație comunitară privind bunăstarea animalelor. Uh, acestea sunt probleme uh, foarte largi care au fost împărțite în diferite subdomenii, dar cred că cel mai repede va, uh, se va discuta problema transportului animalelor de companie și bunăstarea animalelor folosite pentru scopuri științifice. tema general que quedaba. Sigur că nu avem decât un timp limitat uh, și de aceea vreau să vă cer scuze pentru că am grupat mai multe lucruri. pentru pe doamna Iuse, doamna Estreia, mai multe întrebări care s-au legat toate de protecția pădurilor. Și dacă vorbim despre păduri, trebuie să vorbim despre un context amplu de mediu, să analizăm și problemele sociale și economice Într-o Europa de 27 de țări, area împădurită este în jur de 42%. Și din această cifră ne dăm seama cât de importantă este protejarea pădurilor. Sunt și alte motive. Schimbările climatice, pierderea biodiversității și creșterea procesului de deșertificare. Pădurile captează dioxidul de carbon și protejează um, fauna, reprezintă un izvor de floră, prote- au, joacă un rol important și în ciclul apei, în formarea solurilor și, sigur, reprezintă și o zonă de recreere, de agrement foarte importantă. iată, argumente mai mult decât suficiente pentru a organiza o conferință la cel mai înalt nivel cu privire la protecția pădurilor, pentru că trebuie să discutăm la toate, de toate tipurile de factori. Zia, uh... Vă mulțumim, doamnă ministru. Cred că dezbaterea noastră a fost foarte încărcată de substanță. Vedeți cât de angajați sunt uh, parlamentarii. De asemenea, am văzut uh, cât de angajată sunteți dumneavoastră pentru lupta uh, venită a duce la atingerea acestor obiective. Sperăm că președinția spaniolă va fi încununată de succes. Vă urez mult succes, vă mulțumim pentru prezență și sper să ne revedem în cadrul comisiei. Vă mulțumesc, ședința se încheie.